good morning to you all colleagues we can start the meeting I Bună dimineața, dragi colegi! Să ne începem ședința pentru că am primit informații, colegii noștri sunt în întârziere, deci merită să începem. Și începem cu primul punct de pe ordinea de zi de astăzi, și anume comunicările președintei privind deciziile coordonatorilor luate în ședința noastră de coordonare de aseară. Am decis să trimitem o scrisoare președinței grece relativ la petițiile ce vizează uh, imigrația. Pentru a afla care este programul președinției uh, grecești pe această temă a imigrației. Și felul în care vom aborda ca prioritate eventual tema imigrației. În al doilea rând, solicitările de proceduri de urgență. Coordonatorii au decis să acorde regimul de urgență acelor petiții care au primit deja o astfel de recomandare. Dar lista, desigur, vă va fi trimisă prin e-mail până marți pentru a decide care dintre numeroasele petiții de pe ordinea de zi merită uh, statutul și procedura de urgență. În al treilea rând, coordonatorii au decis să respingă solicitările de la punctul 4, iar în ce privește punctele 5 și 6, coordonatorii au primit informațiile necesare și vom aplica procedura adoptată La punctul 7, coordonatorii au decis să respingă solicitarea înaintată de doamna Belie. Apoi, la punctul 8, Coordonatorii au aprobat ordinea de zi pentru următoarea sesiune. Iar la punctele 9 și 10, coordonatorii au luat notă de informațiile de pe portalul web vizând metodele de lucru ale comisiei noastre. În ce privește solicitarea pe care președinția a trimis-o conferinței președinților de comisii parlamentare, în ce privește raportul special Frontex. Nicio altă decizie nu a fost luată. Asta e tot ce pot să vă transmit de la reuniunea coordonatorilor. Mi se sugerează să subliniez că printre comunicările vizând activitatea PETI a existat inclusiv o referire la raportul financiar. Deci vă invit, stimați colegi, să luați notă la rândul dumneavoastră despre documentele și informațiile pe care le-am trimis deja Cineva se înscrie la cuvânt? Deocamdată nu, atunci înseamnă că am aprobat deciziile luate de coordonatori. Acum începem cu punctul 16, raportul Valesa și îi dau de îndată cuvântul domnului Valesa. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Ne aflăm în fața proiectului de raport al, uh, al raportului anual privind activitățile Comisiei pentru Petiții în 2013. Sigur că subliniem aici activitățile comisiei noastre din anul trecut, însă cred că acest raport înseamnă ceva mai mult decât un rezumat al activităților noastre de anul trecut. Personal, cred că acest raport trebuie să fie o viziune de ansamblu a întregului mandat parlamentar, a întregii legislaturi. Iată de ce am sugerat ca în text să avem trei părți distincte. Prima parte, rezumatul activității Comisiei PETI, dacă vreți, un rezumat al realizărilor noastre, concentrându-ne, desigur, pe anul 2013, dar intrând în detaliile a tot ce am reușit noi să facem în întreaga legislatură. A doua secțiune a textului, pe care eu am numit-o Noi Orizonturi, aș uh, înainta aici sugestii pentru ca activitatea comisiei noastre să devină mai vizibilă. Uh, și orice sugestii vizând cooperarea cu alte uh, instituții și organe europene, dar și cu autorități naționale, sunt binevenite. În fine, cea de-a treia și ultima secțiune se va concentra pe metodele noastre de lucru. Știm cu toții că PETI, Comisia PETI este reprezintă vocea cetățenilor, pentru că ei pot să vină aici să-și exprime neliniștile, preocupările și să fie ascultați. E important, deci, să adoptăm, în fine, ultima variantă a regulilor interne, potrivit regulilor de procedură ale Parlamentului European și asta pentru a ne ameliora munca. Avem nevoie de termene limită clare pentru ciclul uh, pe care trebuie să-l parcurgă fiecare petiție. Procesul trebuie să fie mai transparent și mai democratic. Mai mult decât atât, trebuie să revizuim regulile pentru misiunile de informare pe teren. Pentru că aceste misiuni trebuie să fie mai eficace și să poată fi organizate mai ușor. Deja am avut o întâlnire cu raportorii din umbră, o întâlnire productivă și aștept cu interes cooperarea noastră. Dar acest proiect de raport, trebuie să vă spun, uh, nu e finalizat, este incomplet. De ce? Pentru că aștept contribuțiile dumneavoastră ale tuturor și cu amendamentele pe care le veți propune, eu sunt convins că raportul va putea deveni mai bun. Apare și o problemă cu traducerile. Am căzut de acord cu raportor din umbră că vom lucra doar în versiune engleză și secretariatul ne va oferi asistență, va oferi asistență fiecărui uh, deputat care are nevoie de uh, așa ceva pentru limba engleză. Uh, toate acestea pentru a accelera pregătirea raportului. Iată de ce am căzut de acord ca versiunea engleză deocamdată să fie uh, varianta noastră de lucru. Termenul de depunere a amendamentelor este 27 ianuarie, așa încât să putem adopta documentul pe 10 sau 11 februarie. Iată, deci nu avem prea mult timp la dispoziție, iată de ce aștept cu interes contribuțiile dumneavoastră și vă mulțumesc. Thank you. I have to inform you that can... Mulțumesc, spune președinta. Comisia nu este prezentă la acest punct, așa încât deschid direct dezbaterea și dau contul domnului Becker. Äh, mulțumesc, doamnă președintă Îi mulțumesc domnului raportor. Sunt surprins în mod foarte plăcut de uh, propunerea extrem de completă a acestui raport, un raport consistent și mulțumesc încă o dată domnului Valesa. Vom profita de cele câteva zile pe care le avem la dispoziție până pe 27 pentru a adăuga câteva puncte, deși pe fond e unul, cred că raportul este foarte bun. Însă vom face totuși câteva propuneri care sperăm să optimizeze încă și mai mult acest raport. cum putem accelera procedurile, e o problemă ce ține de regulile interne și mai ales cum putem formula lucrurile așa încât să adaptăm textul nostru. Nu putem uh, uh, vorbi de acest punct în mod separat de text. În ce privește cooperarea între uh, Comisia PETI și celelalte comisii parlamentare, uh, fără a intra în detalii, nu cred că putem spune altceva decât că suntem satisfăcuți Iată micile precizări pe care am să le aduc prin amendamentele mele și încă dată mulțumim raportorului. Președinta. Domnului Razava Leviția. Grazie, președinte doamnă eu președinte. Aș vrea să îl felicit pe domnul wasa pentru munca depusă, pentru redactarea acestui raport și, de asemenea, să îl felicit și pentru atitudinea sa deschisă către dialog, um, colaborarea noastră în toate aceste ședințe și așa cum spunea și domnul wasa ne-am ne-am uh, aplicat asupra unui subiect și anume cum să lucrăm în limba engleză pentru că nu vom avea traduceri. Eu, sincer să vă spun, n-am nicio problemă să lucrez doar în engleză, însă mie mi s-ar părea că ar trebui să fie mai degrabă o situație excepțională, pentru că suntem la final de mandat și să nu devină pe viitor o situație obișnuită și că să fim cu toții obligați să lucrăm doar într-o singură limbă. Știm că a existat un precedent, au lipsit niște traduceri în limba spaniolă și de aceea ar fi bine ca acest lucru să nu se repete. Acum, în ceea ce privește conținutul raportului, din punctul nostru de vedere, lipsesc niște concluzii de natură mai degrabă politică. Discuția noastră pe care am avut-o, dezbaterea din comisie a fost una foarte bună, însă mie mi se pare că uh, lipsesc niște concluzii politice care ar fi foarte interesante și care ar putea fi astfel formulate. Spre exemplu, având în vedere numărul sporit de petiții pe care am avut în ultimii ani și mijloacele uh, destul de reduse pe care le are la dispoziția sa comisia noastră, eu cred că ar fi fost interesant să punem accentul în acest raport pe un fapt și anume necesitatea de a avea mijloace tehnice uh, suplimentare pentru comisia noastră pentru că vrem să fim o comisie care, într-adevăr, permite cetățenilor europeni să aibă un cuvânt de spus. Apoi, în ceea ce privește portalul internet, acesta ne permite să îmbunătățim calitatea muncii noastre și să sperăm că vom dispune de el cât mai repede cu putință și să fie la înălțimea așteptărilor noastre. Și vreau să mai semnalez un fapt. În acest raport, poate că ar fi bine să abordăm și să flexibilizăm oarecum această temă a vizitelor și delegațiilor pe care le va face uh, comisia noastră pentru că va trebui să ne concertăm, să vedem care vor fi noile proceduri pentru aceste misiuni și pentru aceste deplasări. Și e vorba de vizite care, pentru a putea fi organizate în mod corect, ar trebui să poată beneficia de o anumită flexibilitate. În orice caz, am să vă trimit câteva amendamente zilele acestea, însă vreau încă de pe acum să-l felicit pe domnul Valesa pentru munca depusă și pentru deschiderea de care a dat dovadă pentru întreaga durată de redactare a acestui raport. Mr. Angurakis. Domnul Angurakis. Să θα ήθελα Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori la rândul meu să subliniez că nu e plăcut atunci când discutăm problema limbilor și faptul că nu putem dispune de traducere în toate limbile oficiale. În cazul specific pe care îl discutăm acum, Eu cred că am putea face un pas înainte. Ar fi extrem de important ce privește inclusiv rolul Comisiei pentru Petiții. Dacă am putea dispune de o codificare a problemelor care au fost abordate în uh, comisia noastră în trecutul recent, altfel spus, ce teme, ce probleme au uh, ridicat cetățenii și pe care ne-am concentrat noi. Deci, care au fost cele mai importante probleme? De exemplu, mediul înconjurător, relațiile la locul de muncă, uh, mi-aș dori o, o listă, dacă vreți, o codificare a punctelor asupra cărora ne-am concentrat. Astfel am putea trage niște concluzii asupra poziției generale a UE pe astfel de teme și care ar fi cele mai semnificative probleme cu care se confruntă cetățenii și care, firește, influențează politicile UE. Ar fi util pentru Comisie, pentru Consiliu, pentru președinție, dar și pentru guvernele naționale. În al treilea rând, eu cred că PETI este comisia care poate face propuneri, comentarii uh, asupra multor uh, decizii, regulamente, uh, directive adoptate împreună cu Comisia și Consiliul și putem face observații și asupra felului în care ele sunt puse în aplicare în statele membre. Deoarece probleme uh, apar nu doar cu acele guverne care nu le implementează corect, ci și uh, cu textele legislative însele. Dacă ele pot sau nu să rezolve problemele. Poate că sunt aspecte pe care Comisia noastră le-ar putea analiza mai în profunzime. Însă, cum spuneam, noi am putea trage niște concluzii care să dea indicații pentru viitor. Uh, Mulțumesc raportorul, însă nu sunt de acord cu punctul 21, pentru că eu cred că în cadrul a ceea ce am numit anul european al cetățeanului, există o serie întreagă de măsuri și de pro programe foarte riscante are un program uh, din, finanțat în Grecia pentru școli care intenționează să rescrie istoria și felul în care abordăm comunismul și rasismul. Din punctul meu de vedere, așa ceva este inacceptabil pentru sistemul educativ din Grecia. Deci asistăm la uh, emergența unor uh, tendințe extremiste, chiar fasciste, în multe state. Uh, mulțumesc! Urez bun venit colegului Zalewski, care substituie pe doamna Kolarska Bobinska, um, care a primit o cercetări prestigioase și deci a părăsit comisia noastră. Întorcându-ne la munca domnului Valensa, mulțumesc uh, celor care au luat cuvântul cu contribuții care vor putea face obiectul unor amendamente, desigur care să fie supuse atenției raportorului domnului Valensa, mai ales uh, tocmai și-a terminat de spus domnul Angurakis uh, cu o sugestie care cred eu că e foarte utilă și anume să aprofundăm indicațiile pentru sectoarele care țin de competența, pe zone de competență ale Comisiei, lucru care uh, Eh, deja se face, în mod normal, se face o diviziune pe sectoare de competență, dar eu înțeleg eh, sugestia noastră și sper că va, veți face și un amendament în acest sens mm, pentru a putea beneficia de o mai bună reliefare a cererilor cetățenilor europeni adresate Comisiei Europene prin intermediul comisiei noastre. Deci să le subliniem mai bine, cred că e important. rezerv dreptul de a verifica programele de promovare a cetățeniei europene, ca cel la care s-a referit domnul Angurakis, cu siguranță există module diverse, diferite în țări sau de la țară la țară, pentru că eu în Italia nu am cunoștință de vreun program de formare sau informare care să aibă acel tip de viziune la care v-ați referit. Dar mă rog, este o observație și aceasta interesantă eh, care să facă obiectul unei reflexii, dar nu cred că trebuie să ne modificăm aprecierea în legătură cu activitățile de promovare a cetățeniei europene ci dacă ar fi cazul să putem exprima și o părere diferită în legătură cu unele inițiative specifice care ar putea dăuna construcției unei reale uh, comunități europene. Dau din nou cuvântul în încheiere domnului Valensa. Thank you very much for your... Uh, Mulțumesc pentru contribuții. Vă mulțumesc foarte mult, într-adevăr. Referitor la ce spuse domnul Angurakis, cred că temele pe care eh, le abordați sunt eh, prezente deja la eh, considerentul 5. Să aștept desigur cu interes amendamentele dumneavoastră pentru a vedea exact formularea ce ne va permite să ameliorăm respectivul punct așa cum doreați. În termen general, trebuie să-mi cer scuze poate pentru <clears throat> faptul că uh, a trebuit să lucrăm doar în limba engleză, însă am înțeles că e o dificultate de ordin general în momentul de față și sper că în viitor să se amelioreze situația și pentru comisia noastră. Ce privește accelerarea procesului, sunt perfect de acord va trebui să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că petițiile sunt tratate mm, cât mai rapid. Concluziile politice, da, de ce nu? Cred că e o idee bună. Trebuie să le includem în text și aștept cu interes amendamentul dumneavoastră. În ce privește resursele tehnice ale comisiei noastre, desigur, trebuie să subliniem și să comentăm uh, uh, eforturile secretariatului, arătând felul în care putem ajuta secretariatul să devină mai eficace. Portalul web cred că este un instrument util în acest sens și uh, ne va ameliora mult munca. În ce privește misiunea de informare, de asigur, sunt de acord că și acestea trebuie să ameliorate, trebuie să revizuim regulile, felul în care se constituie delegațiile pentru aceste misiuni de informare și în acest fel să obținem o eficacitate sporită. Vă mulțumesc pentru cooperare. Aștept cu interes amendamentele și sunt sigur că vom putea obține o poziție comună profitabilă pentru Comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumim! Dacă pot să-mi permit să adaug o observație, și anume toate Remarcile care ne-au fost aduse la cunoștință, inclusiv cele ale domnului Becker, sunt interesante și pot fi puse în comun, dar aș dori să ținem cont în prezentarea unor propuneri privitoare la obiectivul de a îmbunătăți lucrurile comisiei noastre, să ținem cont și de numele, de cifrele care se află la începutul raportului Valensa. În anul 2013 am avut o sporire cu 45% a numărului de petiții prezentate. În legislatură am avut aproximativ 10.000 de petiții în total, ceea ce e sigur că reprezintă o valoare în legătură cu performanțele care nu au fost considerate ca fiind excelente de toată lumea. Cred că putem uh, și trebuie să evaluăm această dată în cadrul efortului comun de a ne îmbunătăți activitățile ca întotdeauna să dăm răspunsuri mai bune cetățenilor europeni. Cu asta încheiem punctul referitor la, colegul, la raportul colegului Valensa, colegul Salaracos, care trebuie să se ocupe de punctul următor. Nu poate fi aici pentru că trebuie să participe la un vot în altă comisie. Așadar, cu asta trecem la punctul 17 și apoi vom trece la raportul domnului Salavracos în uh, următoarele 30 de minute. Deci, trecem la raportul din vizita de informare în Grecia uh, și dau cuvântul domnului Iturgaiz, vicepreședintele Comisiei noastre. Mulțumesc, doamnă președintă. Mm-hmm. Iată, ne întoarcem din Grecia cu acest raport și dacă îmi permiteți, la început vreau să mulțumesc tuturor celor care au făcut partea emisiune, începând cu secretariatul, fără nicio îndoială, uh, trebuie să-i mulțumim pentru munca lui Natalia și David o muncă și activitatea esențială pentru elaborarea acestui uh, raport, uh, care cred că este unul din cele mai exhaustive de aici din Comisia de Petiții, însă uh, era nevoie de așa ceva în urma acestei misiuni, pentru că a fost o misiune în care am uh, desfășurat o activitate intensă, cu multe vizite, în plus, uh, în plus față de secretar, mulțumesc și colegilor care au avut amabilitatea de a vizita împreună cu mine toate aceste zone din Grecia, toți colegii care au participat. Și cred că putem să fim satisfăcuți, cel puțin de ceea ce am putut să observăm la fața locului în Grecia și să fim satisfăcuți, doamnă președintă, de acest raport pe care îl predăm atenție dumneavoastră. Raportul începe cu o introducere Uh, cu motivul vizitei noastre în Grecia, că trebuie să ținem cont de toate petițiile care vin aici la Parlamentul European și cu ajutorul lor noi am uh, reușit să pregătim această vizită, vizită care în a doua parte a raportului uh, se bucură de uh, atenția noastră în trei zile am vizitat uh, Grecia începând cu Atica, Atena, Singramatico, am intrat în contact cu autoritățile naționale din capitala Elen, uh, cu autoritățile regionale, desigur, și apoi cu petiționarii, cum altfel am fi putut proceda, dându-le rol principal. În a doua zi acestei vizite în Grecia, am vizitat zona Arcadiei și Aticii, Megaliopoli, și în a treia zi, și toate astea apar în document, am vizitat Respotia și insula Corfu, unde am putut uh, de asemenea să vedem care sunt problemele cu care se confruntă cetățenii, uh, regăsindu-se în petițiile pe care le-am primit noi de aici. Am uh, făcut și alte două călătorii, Carbunare și Lefchimi, dar în toate, ca în toate documentele, doamna președinte, eu cred că concluziile <laughs> sunt punctul principal. Acolo se află coloana vertebrală a călătoriei noastre și în concluziile și în recomandările noastre se spune ce ar trebui făcut pe viitor. Am, uh, cuprit, am, uh, avem 11 recomandări, uh, spunându-se acolo că e necesar un plan național, în ce privește depozitarea deșeurilor în Grecia, eh, se vorbește de importanța mm, localizării mm, acestor halde. Apoi am ținut cont de recomandările că, că trebuie să se respecte legislația de mediu a Uniunii Europene, care este fundamentală. De asemenea, eh, trebuie să subliniem că informarea publicului trebuie să fie detaliată și cetățenii trebuie să se bucure de ea ca să-și poată face propriile evaluări, inclusiv uh, modificări. Dacă e cazul, Comisia Europeană trebuie să fac o evaluare și o revizuire a politicii fondurilor comunitare. Când spun revizuire, înseamnă că trebuie să fie atentă la ceea ce se întâmplă și uh, Uh, cum anume să cheltuiesc banii comunitari și așa mai departe. În plus, trebuie să se caute criterii sociale, științifice și, mai ales ce mi se pare fundamental, controlul transparenței în legătură cu tot ceea ce s-a spus și înainte. Bun, toate acestea uh, foarte rapid sunt părțile componente ale raportului, deci un rezumat al recomandărilor cuprinse în documentul nostru de lucru. Plecând de la aceste comentarii, doamnă președintă, cred că uh, acum se pot face amendamente, termenul e deschis uh, și plecând de aici, deja la următoarea noastră întâlnire vom putea vota acest document cu amendamentele eventuale care vor fi aduse și toate comentariile care s-ar putea face din partea colegilor mei, pe care eu sunt dispus, sigur, să le analizez și sunt, le stau la dispoziție dacă au uh, întrebări colegii de la Comisia de Petiții. Mulțumesc! Grazie, onorevole. Mulțumesc, domnule Iturgais. Din partea Comisiei avem aici un reprezentant. Îi dau cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Comisia în acest moment ia notă de recomandări și ține să mulțumesc Comisiei de Petiții și membrilor care s-au deplasat în Grecia. Nu știu dacă vreți să intru în detalii în legătură cu anumite petiții sau în acest moment nu e necesar. Președinte, da, dacă sunt elemente care pot să ducă la îmbogățirea dezbaterii noastre, mulțumesc. Da, răspunsul comisiei în legătură cu cele trei uh, comisii, în legătură cu gramatică, vreau să subliniez, cum s-a spus la ultima reuniune a comisiei, că cazul acesta a fost discutat de multe ori în fața Consiliului de Stat din Grecia, toate sentințele au fost în favoarea continuării lucrărilor Comisia sigur că supraveghează evoluția acestui dosar la nivel național și dacă ar apărea noi elemente, eh, eventual am putea să revizuim anumite aspecte, dar în acest moment eh, nu putem să spunem că ar exista vreo încălcare a dreptului comunitar și privește halda de la Carvunari, v-am informat că ne îndreptăm spre un dosar de infracțiune pentru că sunt anumite disfuncții, disfuncții care au fost identificate. Dosarul este pe rol. Putem afirma că la ultima inspecție făcută de inspectorii de mediu la fața locului, concluzia generală a fost că Deși încă rămân probleme, situația s-a îmbunătățit, s-a ameliorat net. Deci eh, continuăm cu analizele, așteptăm noi rapoarte de inspecție înainte de a vedea ce urmare trebuie, ce curs trebuie să dăm acestei eh, proceduri de infracții, infracțiune. Apoi, a treia petiție, aici sunt mai multe puncte. Eh, am dorit să confirmăm că în ce privește afacerea de infracțiune deschisă cu funcționarea stației de epurare, din 20 noiembrie 2013 am adresat o scrisoare de avertizare complimentară Greciei pentru că există o încălcare continuă uh, a dreptului comunitar cu această instalație. Acum așteptăm răspunsul autorităților elene și vom continua pe această cale dacă e nevoie cu infracțiunea, cu procedura de infracțiune. Apoi vrem, vrem să informăm uh, comisia noastră că urmare a informațiilor care au fost uh, trimise prin comisia noastră, mergem spre un, îndreptăm, ne îndreptăm spre un al doilea dosariu pilot. Uh, dacă trebuie să vedem dacă se respectă parametrii directivei uh, privind apele, pentru că e vorba de apă destinată consumului populației. Analiza comunicată de autorități uh, și de comisie demonstrează că s-au produs anumite încălcări dar toate, cu o singură excepție, uh, se referă la parametri incluși în anexa A, partea, 7 de, partea C a directivei, de exemplu, parametrii conductivității clorurilor, uh, uh, bacterii, gust și miros. Aici articolul 5.2 al directivei spune, citesc, că în ce privește parametrii care figurează la anexa 1, partea C, valorile trebuie fixate doar pentru scop de control și în vederea respectării obligațiilor impuse de articolul 8, care vorbește de măsuri corectoare și restricții de utilizare. Toți acești uh, parametri au valori indicative și trebuie luați în considerare în procedura de control realizată de statele membre, ceea ce e cazul în speța noastră. Ca să revenim la depășirea parametrilor, care e una singură și nu face parte din anexa C, e vorba de un parametru din partea B, care se referă la nitrați. Deci acolo a fost uh, înregistrat o depășire într-unul din eșantioanele din aprilie 2013 și s-a depășit ușor valoarea maximă a nitraților 50,2 miligrame pe litru, directiva vorbind de 50. Sigur, Comisia ia notă de această încălcare punctuală, supraveghează situația și eventual va lua măsuri dacă s-ar adeveri că situația nu se îmbunătățește la fața locului. Cred că m a referit la toate petițiile care au făcut obiectul acestei emisiuni și vă mulțumesc pentru atenție. Eu la ringrazio. bine, mulțumesc pentru acest rezumat. Eventual, la următoarea intervenție, v-aș ruga să vă referiți la misiune, la rezultatele misiunii și nu neapărat la istoricul petițiilor despre care deja am discutat în comisie, în dezbaterea fiecarei petiții care a făcut obiectul misiunii și raportului respectiv. Mă rog, eh, acum dau cuvântul colegului Șuntis. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această vizită. Și vreau de asemenea să mulțumesc și secretariatului comisiei noastre, pentru că au desfășurat o muncă extrem de sistematică și de bine organizată. Bun, acum înainte de a trece la comentariile mele referitor la raportul, doamna președinte, aș vrea să mă refer la ceva care s-a întâmplat mai recent și care e de fapt legat de toate aceste aspecte. E legat de faptul de modul în care comisia noastră abordează aceste, uh, aceste aspecte. Ca urmare a unor întrebări repetate referitor la petiția Anaraki, noi am primit un răspuns din partea comisiei și se spune în răspunsul comisiei că s-a lansat o anchetă pentru a vedea exact cum anume funcționează lucrurile. Și noi am cerut niște răspunsuri parlamentare, însă întrebarea este următoarea. De ce au apărut aceste probleme? Există o finanțare comunitară și acest proiect a început în 2008. Au trecut șase ani și iată că au apărut probleme în ceea ce privește curățarea din punct de vedere biologic, ecologic pentru că se pare că nu au reușit să facă față volumului și că există containere care au fost astfel utilizate tocmai pentru a realiza transferul acestor deșeuri către Tesaloniki. Și e clar că acest lucru va avea repercusiuni economice și de mediu. Și acum ce se va întâmpla acum? E bine, această groapă de gunoi, de deșeuri, a fost construită pe un teren care nu era potrivit pentru așa ceva și se pare că, de fapt, Comisia nu a fost absolut deloc atentă la toate aceste aspecte. A fost pur și simplu surdă față de aceste argumente. Aș fi utilizat poate un alt cuvânt mai dur, dar mă voi mulțumi cu adjectivul surdă. Dragi colegi, trebuie să lucrăm pe o bază mai sistematică în ceea ce privește diferitele date de care dispunem și care se referă la exact același subiect. Deci trebuie să corectăm felul în care acționăm. Da, e clar că putem fi mulțumiți de ceea ce am făcut, de ceea ce am văzut la fața locului și e clar că trebuie să tragem niște învățăminte din această vizită. După cum am spus, am făcut, am mers în diferite locuri și așa că ne putem pune la final întrebarea ce trebuie să facem. E clar că există astfel de centre de colectare a deșeurilor care sunt operaționale și altele care sunt în curs de construire. Și e clar că cei care se, acele centre care se află în curs de construire trebuie să profite de experiența celor care funcționează deja. Trebuie văzut cum anume sunt făcute studiile, știm că în trecut au fost probleme probleme și în ceea ce privește structura în sine, procesul de construire fizic al uh, acelor centre și cu atât mai mult cu cât sunt fonduri europene care sunt astfel alocate. E clar că avem nevoie și de anumite statistici în ceea ce privește cheltuielile pe care le implică astfel de centre. Și poate că ar fi nevoie și de alte măsuri tocmai pentru a pune capăt anumitor proiecte în care știm încă de la bun început că vor exista, va exista o risipă de bani și că vor exista probleme. Imediat ce ne dăm seama că există o problemă cu un studiu, spre exemplu, sau alte probleme pe care le putem uh, constata la fața locului, e bine, Noi când am mers și am vizitat acel loc, e clar că existau anumiți curenți și că terenul respectiv este mlăștinos. Dacă am fi știut acest lucru încă de la bun început, dacă am fi fost atenți la acest lucru încă de la bun început, e clar că nu ar fi trebuit autorizat un astfel de proiect acolo. Și e clar că acest lucru ar trebui să permită comisiei să ia anumite măsuri specifice. Apoi, următorul punct, Narbonari. Și aici, încă o dată, aici au existat probleme pentru că studiile necesare nu au fost desfășurate, nu s-a stabilit în mod clar care este situația și atât în cazul cramaticului, deci centrul care se află în curs de construcție acum și în Arbonari, e clar că aceste studii geologice au fost, uh, fie nu au fost realizate corect, fie au fost amânate, așa că uh, dacă nu suntem în măsură să răspundem în mod corect la aceste probleme, ce, ce vom face? Ar trebui poate să adaug faptul că autoritățile nu au ținut seama de directiva și prevederile sale, uh, directiva din 2008, în momentul în care au acordat aceste permise de construire acele autorizații. Nu uitați că mai trebuie să ținem seama și de legislația de mediu, care uh, pe, prevede alte aspecte ce trebuie luate în considerare înainte de a acorda astfel de autorizații. N-aș vrea să vorbesc prea mult ca să las și pe colegi să ia cuvântul, însă concluziile în acest raport sunt corecte, sunt de acord cu ele, ceea ce se spune acolo e foarte bine, direcția în care se merge este bună dar cred eu că trebuie să fim mai specifici, mai concreți în ceea ce privește diferitele cazuri pe care le-am vizitat și abordat în munca noastră. Ar trebui să avem niște propuneri mai concrete pe care să le putem înainta către autoritățile naționale în așa fel încât ceea ce spunem noi să poată fi înțeles fără niciun fel de interpretare posibilă și eventual chiar, poate chiar să dăm și niște exemple Cred că putem fi mai concreți în loc să rămânem la, în termen, să fim la un nivel mai general, așa cum au spus și colegii mei. Știm, aceste probleme există, însă e clar că există și niște așteptări din partea oamenilor care au subliniat aceste probleme și care așteaptă din partea noastră un fel de speranță, nu? Din raportul nostru trebuie să le dea speranță și anume speranța că lucrurile se pot schimba și că nu se vor repeta la infinit. Deci, în concluzie, aș dori să spun că trebuie să transmitem o idee foarte clară și anume că studiile ce sunt făcute, mai ales în domeniul acesta de reciclare a deșeurilor, trebuie făcute în mod corect pentru că până în prezent nu întotdeauna s-au îndeplinit toate cerințele de mediu și nu am fost la înălțimea așteptărilor cetățenilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Șuntis, și acum are cuvântul domnul Angurakis. Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, a fost o vizită foarte importantă și semnificativă. Aceste probleme sunt din ce în ce mai acute. Și aș vrea să vă informez că, dincolo de problemele cu care se confruntă cetățenii la noi în Grecia, ne mai confruntăm și cu un alt aspect, și anume smogul pentru că se incinerează din ce în ce mai multe deșeuri și în anumite orașe, mai mult decât atât, oamenii ard niște materiale care în principiu nu ar trebui să fie uh, arse și asta duce la probleme de sănătate. Acum, per total, putem spune că mediul înconjurător se deteriorează pe zi ce trece în Grecia. Acum, pentru a mă referi la uh, raportul nostru, e clar că noi în misiunea noastră am acoperit foarte multe lucruri, așa că vreau să mulțumesc și secretariatului. Și aș dori să spun că tot ceea ce noi am văzut, toată experiența noastră de acolo, e clar că am tras niște, niște concluzii. Și misiunea aceasta a fost una care merita să o facem. Însă acum aș dori să mă refer la câteva puncte care din păcate, în ciuda unei munci imense, am reușit să vedem doar vârful icebergului. A fost o vizită. E clar că am avut foarte multe deplasări importante pentru a constata problemele la fața locului. Dar problemele trebuie să fie, știți foarte clar că ele se multiplică și chiar și în aceste locuri în care dumneavoastră v-ați deplasat la, uh, pe teren și care sunt menționate pe, în raport. Avem o problemă foarte serioasă și cred că asta ar trebui să fie de altfel și una din concluziile raportului. Când vine vorba de sancțiuni, nu? în momentul în care discutăm cu organizații, cu autorități, care nu au implementat corect ceea ce trebuia să fie implementat. Nu e niciun fel de pedeapsă, niciun fel de sancțiune. Și ar trebui poate să fim mai specifici în acest sens, mai concreți, pe cât e posibil. Să fim mai specifici în concluziile noastre față de aceste proiecte vizitate pe durata vizitei noastre. Și am să vă dau și un exemplu care pe mine m-a uimit în acest raport. Raportul se referă la un proiect și prezintă mărturia unui inginer care a fost de altfel direct implicat în realizarea acelui proiect. Bun, plecând de la cele spuse de inginer, totul pare în regulă. Inginerul respectiv e un adevărat martor în procesul de construire a proiectului respectiv. Dar el nu poate fi acea persoană care face și inspecția, trebuie să fie altcineva, autonom, independent. Apoi mai sunt și alte aspecte. Reprezentanții comisiei, dacă nu mă înșel, au spus deja că ceea ce s-a făcut la Amioni, da, situația de acolo e adevărat că s-a acționat bine, însă, doar, încă o dată, comisia se referă doar la o parte, la un aspect al problemei. Există o imensă problemă de deșeuri tone de deșeuri care sunt pur și simplu de gunoi aruncate de-a lungul uh, drumurilor. Și trebuie să știm asta. Procedurile se modifică mai repede decât ne imaginăm noi. Și, nu se, și se întâmplă în anumite domenii specifice. Știți că există niște unități multinaționale care aparțin unor firme multinaționale care doresc să construiască Um, uh, parcursuri de golf și hoteluri. Iar cetățenii s-au adresat Consiliului de Stat pentru a vedea dacă aceste autorizații sunt corect acordate. Și uh, ce au făcut autoritățile regionale? Ei bine, înainte de a obține o sentință din partea Curții Supreme, au autorizat acele instalații, au acordat permisul respectiv. Iar impactul studiul de impact asupra mediului a demonstrat că vor exista repercusiuni, vor exista consecințe. Permisul până la urmă a fost uh, acceptat de către Consiliul de Stat, însă noi mai așteptăm sentința din luna mai, însă deja în toamna trecută au început lucrările pentru acest hotel. Deci, vedeți, aici e un aspect pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere. Știm că există cazuri, domenii în care comisia intervine uh, și anulează anumite proiecte odată ce acestea au fost deja construite, dar e prea târziu pentru că sute și mii de uh, euro au fost uh, astfel risipite și în momentul în care clădirea respectivă e deja construită e prea târziu. Și asta se aplică mai ales acestor proiecte de această natură și aș vrea să mă mai refer și la un alt aspect abordat în raport referitor la taxe. Cetățenii abordează un alt aspect și pe bună dreptate. Ei cer că anumite gropi de gunoi să fie închise și e vorba de asociații de cetățeni din aceste zone și autoritățile din Atiki au spus ieri că dacă se ce, nu se iau măsuri rapide acum în 2014, aceste gropi de gunoi pur și, pur și simplu uh, vor da pe afară și atunci asta e clar că uh, va afecta sute de mii de cetățeni care locuiesc în această zonă. Și poate că va dura sute de ani până când vom reuși să facem în așa fel încât aceste deșeuri să poată fi reciclate, să se facă ceva cu ele. Unii s-au referit de asemenea și la alte cazuri spe- mai specifice în care oamenii nu vroiau ca astfel de gropi de gunoi să fie stabilite în regiune în care uh, locuiesc uh, ei. Însă acest lucru nu se aplică nici aici, pentru că nu există niciun fel de dovezi cum că s-ar fi ajuns la această concluzie și pur și simplu nu e adevărat. Oamenii implicați, lucrătorii, cu toții am citit, ca, vor citi care sunt reacțiile la acest raport și cred eu că foarte multe lucruri în continuare trebuie să mai fie schimbate, multe lucruri. Noi am avut diferite guverne, am avut uh, o nouă democrație, am avut pasocul, am avut uh, tot felul de schimbări, însă vedem că se mențin exact aceleași proceduri și comisia pur și simplu n-a mișcat deloc în momentul în care au apărut astfel de probleme nu mișcă până când oamenii nu strigă în stradă. De aceea trebuie să avem uh, o atenție sporită față de ceea ce se întâmplă. Oamenii se confruntă acum cu niște circunstanțe deosebit de dificile și uh, le vine foarte greu să știe exact ceea ce le aparține. Mulțumesc, domnul Salavracos. Mulțumesc, Mulțumesc. Doamna. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mulțumesc autorilor acestui raport și secretariatului pentru munca excelentă. Am ascultat cele spuse de colegii mei și aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru toate aspectele evocate. Aici discutăm despre zone în care există gropi de gunoi și centre de tratare a deșeurilor. Și e clar că e foarte greu să locuiești aproape de aceste facilități. Putem înțelege faptul că există probleme, însă trebuie să ne bazăm pe date științifice și plecând de la baze științifice, de la analize științifice, e clar că oamenii nu trebuie să locuiască mai aproape de, la, la, la o distanță de cel puțin 25 de kilometri față de aceste centre de gunoaie și de tratarea deșeurilor. Pentru că e o problemă de sănătate. Așa că trebuie să vedem până unde putem merge, până unde avem competențe în acest lucru. Acum, uitându-mă la concluziile acestui raport, pot observa că e clar, trebuie să rămânem în cadrul strict legal și dacă există ceva care depășește acest cadru strict legal, și care ar putea depăși principiul de subsidiaritate, ei bine, trebuie să acționăm, pentru că știți foarte bine că această chestiune a deșeurilor ține de administrațiile statelor membre, mai ales în Grecia. Îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, însă asta e situația. Eu nu spun că doar la noi există corupție și așa mai departe, nu. Dar, uh, după cum știți, toți cei care obțin contracte, uh, subcontractorii, clar că au anumite beneficii economice de pe urma acestor deșeuri. Însă să nu credeți că e doar vorba de un fenomen strict uh, din Grecia. Trebuie să fim atenți la asta. Eu sunt de părere că e nevoie de învățarea anumitor lecții din acest raport și din această vizită. Iar propunerile făcute la, punctul, la punctele 6, 7 și 8 ar trebui să fie mai specifice, în așa fel încât să punem un accent sporit pe gestionarea deșeurilor și pe intervenția comisiei de asemenea. Pentru că eu sunt de părere că acest lucru ne va ajuta să punem capăt anumitor forme de corupție și anumitor forme de abuz de putere uh, pentru a avea anumite beneficii economice care, pe care le vedem că există și se desfășoară în anumite cazuri. Și la punctele 6 și 8, domnule Turgais, v-aș ruga frumos, 6, 7 și 8, v-aș ruga frumos să subliniați acest lucru mai clar, mai pregnant, ca să ne asigurăm că pur și simplu nu vom pune bețe în roate principiului de subsidiaritate și mai mult decât atât, clarificăm faptul că noi am înțeles am înțeles ce se întâmplă cu oamenii care sunt afectați de astfel de probleme. Și înțelegem foarte bine că uh, nu a existat întotdeauna o reacție uh, corectă din partea autorităților. Thank you to you all. Now the floor. Ah, okay. Mai vrea să vorbească cineva, vă rog, aveți cuvântul. Że mamy polskie tłumaczenie, więc użyję sobie. Mulțumesc, doamna președinte. Există interpretarea în limba polonă, așa că voi vorbi în această limbă. Dacă mă îngăduiți un comentariu de natură generală, dincolo de instituții, Trebuie să uh, spunem răspicat că comisia noastră este una care se ocupă de petiții. Ce înseamnă asta? Înseamnă că uh, oricine, or, orice persoană, orice uh, poziție ar avea în societate are dreptul să ne supună atenție petiției. Un cetățean poate să dorească să știe mai multe despre petiția noastră. Noastră, doamna președinte, a spus câte, de câte petiții ne-am ocupat, dar cred că ar fi putut fi mai multe. Deci e bine că crește numărul de petiții. Deci ce se întâmplă în Grecia e o problemă și problemele astea, din păcate, sunt în creștere, nu numai în Grecia, ci și în alte țări. Punctul 8 al raportului eh, se vorbește despre eh, facilitățile, facilitățile acestea de eh, tratarea deșeurilor cu amplasamente care să fie găsite după diferite criterii E vorba aici de comunitățile locale care ar trebui informate uh, în legătură cu aceste planuri de construcție a unor uh, fabrici de uh, prelucrare a deșeurilor, numărul cărora este în creștere, dar din păcate nu întotdeauna se respectă standardele de calitate la construcție. Dacă ne gândim la tot materialul plastic, rezultat de pe urma cumpărării unui telefon. Deci e o mare cantitate de deșeuri, dar mă rog, asta ca o notă de subsol. Guvernele naționale sau locale adesea folosesc bani europeni ca să construiască astfel de instalații. Și apoi cetățenii din comunitățile locale au dreptul de a nu fi de acord cu asemenea construcții. Deci uh, există tensiuni permanente între uh, comunități și uh, guvernele naționale. Cum se pot elimina aceste tensiuni? între cei care doresc să construiască aceste uh, instalații, deci guvernul central, și pe de altă parte cei care nu doresc construcția, respectiv cei de la nivel local. Uh, în mod normal nu poți rezolva problema astfel încât, să, ca, astfel încât toate părțile să fie satisfăcute, dar în fine. Uh, comentariile astea ar putea fi uh, puțin uh, analizat în detaliu dacă toate părțile ar putea avea timpul să se gândească la consecințele posibile ale construirii uh, unei asemenea instalații. Colegii mele ne-au uh, ne -au prezentat aici problemele și au spus că s-ar putea să fi fost uh, îndreptați banii spre locuri unde n-ar fi trebuit să ajungă, ceea ce nu-i doar în amănânt. Vedem că sunt posibile cazuri de corupție acolo. Uh, În final, vreau să mai spun că eu consider că aceste dezbateri trebuie să aibă loc încă din faza de planificare, înainte de a se lua o decizie finală, astfel încât eh, toate părțile să cunoască foarte bine care ar fi beneficiile unui plan și care ar fi și consecințele unei asemenea construcții. Dacă toate părțile sunt conștiente că e necesară o astfel de construcție, deși există și dezavantaje, atunci poate că părțile vor accepta, însă dacă nu cunosc uh, tabloul general, atunci vor exista întotdeauna proteste, asta vreau să spun, mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul? On the report. În legătură cu raportul despre vizita din Grecia. Ok. The floor to you. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamne președinte. Încă de la început, când uh, vreau să iau cuvântul pentru acest raport, uh, din totdeauna am dorit să subliniez uh, importanța de a fi avut un președinte competent, o președinte competentă sau un președinte competent al delegației noastre pentru Grecia, vizitei noastre în Grecia. Și asta nu e puțin lucru, pentru că s-a demonstrat că activitatea efectuată acolo e foarte importantă din multe puncte de vedere și din punct de vedere topografic pentru multe localități Dar mai apoi e vorba și de activități care au fost întreprinse în general în comisia noastră și apoi cu discuțiile, dezbaterile de acolo, nu doar uh, deplasându-ne în Grecia, în Peloponez, în Atica și diverse localități care, din păcate, se confruntă cu probleme grave. Aș vrea chiar să insist uh, în legătură cu faptul că atunci când uh, ceea ce face delegație se explică foarte bine și când delegația este bine condusă, bine ghidată, uh, atunci când, de exemplu, europarlamentarii eleni, e un, doar un exemplu, parlamentarii care au făcut o activitate uh, extraordinară, au fost întotdeauna alături de noi, chiar dacă nu au fost membri ai delegației, ne-au ajutat mult, pentru că ei sunt cei care cunosc cel mai bine problemele de la fața locului, mai bine decât parlamentarii din alte țări, ceea ce e logic, ei fiind greci. Și apoi am insistat asupra unor amendamente, văzând mai ales în partea centrală a Peloponezului că există probleme într-adevăr grave ca în alte locuri, dar uh, e și povestea cu azbestul. Probleme încă și mai dificile de rezolvat, deoarece subsolul, din punct de vedere geologic sau petrografic, în Grecia, are structuri hidrografice care nu sunt vizibile, dar din punct de vedere geologic pot eh, crea probleme și mai grave. Deci, eh, amendamentul meu, eh, în general, în sensul ăsta se îndrepta. Însă, în rezumat, trebuie să spun că acest raport și misiunea din Grecia poate folosi ca exemplu, cred eu, servi ca exemplu pentru viitoare deplasări și vizite, dar nu numai uh, activități de acest tip, pentru că eu cred că nu e vorba doar de bune rezultate, ci și de metodologie. Da, metode care pot fi utilizate mai apoi și pentru alte activități. Deoarece atunci când se face o planificare serioasă, ă, se obțin și rezultate, mai devreme sau mai târziu. Și așa se întâmplă, iată, și cu acest raport. Mulțumesc. Grazie, onorevole. Mulțumesc. Și acum pentru trei minute are cuvântul semnatarul care e aici de față și a cerut cu acordul colegilor să intervină. Deci trei minute, domnul Ghicas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și mulțumesc doamnelor și domnilor parlamentari. Mulțumesc în numele meu și în numele cetățenilor cu care v-ați întâlnit. Ați văzut ce se întâmplă în Grecia. Ați văzut ce se întâmplă cu aceste uh, instalații de prelucrare a deșeurilor care deja uh, oper- unele sunt operative, altele se află în stadiu de construcție, dar uh, e bine că am putut veni aici, să, e bine că putem comunica cu Comisia noastră, cu Comisia Europeană. Grecia se bucură de o mare istorie, filozofie, artă, Partenon, Acropolis, dar din nefericire în 2014 încă, iată, statul nostru nu a reușit să-și rezolve problemele. Sau, cu alte cuvinte, deșeul reprezintă o mare problemă. În ultimii ani am fost amenințați uh, de multe ori de către Comisia Europeană cu sancțiuni financiare majore pentru că nu ne rezolvăm problemele, lucru care încă nu s-a schimbat. Oare noi punem în aplicare directivele, facem o reciclare uh, așa cum se cuvine? Uh, Comisia e oare mulțumită cu ceea ce facem? deși noi suntem pionieri în reciclarea bateriilor din Grecia, de ce nu putem recicla și alte materiale, alte deșeuri? Cred că trebuie să refolosim, să reciclăm. Însă n-am pornit-o pe calea cea bună, în interesul contractorilor care fac uh, profituri uriașe am auzit ce au spus oamenii, au existat uh, petiții, nu vorbim doar de gramatico, de un caz uh, particular, ci vorbim uh, de toate modurile în care se rezolvă sau nu se rezolvă problema deșeurilor în Grecia. Avem unele din cele mai mari depozite de deșeuri din Europa și s-au făcut multe plângeri în legătură cu ele și aș dori ca domnul Damascus data viitoare să fie prezent la discuții ca locuitor al zonei Filii și să vedem cum poate răspunde comisia întrebărilor uh, domniei sale. În zona Gramaticu uh, e un adevărat scandal economic și ecologic. S-au utilizat uh, materiale de construcții la costurile cele mai scăzute și nu a existat nicio reacție politică. Așa se fac proiectele în Grecia. Sunt supradimensionate, nu se face reciclare, și produc deșeuri care mai apoi uh, rămân ca problemă nerezolvată. Recent a apărut un raport în legătură cu anul 2012 în care se pune sub semnul întrebării uh, finanțarea structurilor care sunt folosite pentru compactarea deșeurilor în Grecia. Ce, ce, ce ați mai dorit să vă mai spunem? Și în cazul gramaticon, și halele acolo și acolo s-au făcut uh, erori uh, și comisia nu a fost deloc atentă la ce s-a întâmplat și le ignoră în continuare. Uitați-vă ce se întâmplă și cu evaluarea de impact de mediu. Se închid ochii, se ignoră această evaluare. Trebuie să punem capăt corupției și fraudelor care se produc inclusiv cu aceste evaluări de impact de mediu. De ce lăsați lucrurile astea să continue? Cred că cetățenii trebuie să aibă puterea de a schimba lucrurile. Trebuie să uh, stopăm aceste activități. Dacă există stimulente economice pentru contractori, uh, atunci lucrurile vor continua. Deci vă rog să vă asumați responsabilitatea, așa cum ați făcut și în cursul misiunii am văzut, am, am văzut mai multe lucruri, nu doar gramaticon, și fac apel uh, europarlamentarilor să pună capăt acestor crime ecologice și economice, acestor infracțiuni care au fost văzute și la gramaticon, dar care nu au fost recunoscute ca atare. Uh, Bun, nu mai am timp, uh, aș fi putut spune mult mai multe, dar mulțumesc pentru că mi-a dat ocazia să vorbesc. Tirani pentru mm, Președinte, da, din păcate timpul e un tiran pentru toți. Mulți am dorit să vorbim mai mult uh, despre chestiunile astea uh, în legătură cu care ni se adresează cetățenii. Dau din nou cuvântul raportorului, președintelui delegației în Grecia, colegului Turgais, pentru a trage concluziile. Mulțumesc, doamna președinte. Am notat toate comentariile care au fost făcute aici din partea colegilor și toate sugestiile și vom, vom face în continuare și în documentul uh, pe care îl vom elabora în final. Aș dori să spun că mulțumesc domnului Șuntis pentru sugestiile făcute deci, domnule, după cum știți, concluziile încă sunt deschise, pot fi făcute completări, îmbunătățiri, că noi suntem participanții la acest document. Domnul Baldini a făcut un comentariu foarte bun. Importantă e metodologia utilizată în, în acest document de pe urma misiunii și sigur poate fi de folos și pentru alte activități, poate servi ca un model pentru comisia noastră pentru a ne îmbunătăți activitatea, după cum spunea domnul Baldini. Așadar, dumneavoastră puteți să vă aduceți și dumneavoastră raportul, după cum am făcut toți, la acest document. Domnul Angurakis, da, e adevărat că această vizită era doar vârful icebergului. Sigur că ne-am dorit și noi, dacă și dumneavoastră grecii vă dați seama că există atâtea probleme acolo, și deci chiar colegii greci o spun. Sunt conștienți de toate problemele din teritoriul elen. Sigur că și pentru noi, într-adevăr, vedem că este doar vârful iceberg-ului, dar totuși am făcut uh, eforturi și suntem și conștienți că n-am putut să rezolvăm toate problemele și să vedem tot, dar fără îndoială, cred că pentru Comisia de Petiții și pentru domniile voastre, pentru delegația Elena, nu contează din ce partid faceți parte, e, a fost foarte importantă această misiune cred eu. Noastră ați vorbit și despre sancțiuni și importanța acestora. Bun, noi nu suntem judecători, noi nu putem da sentințe, nu comisia noastră face aceast, ă, acest lucru, alții ă, au acest apanaj. Comisia noastră poate să se întrebe ce face Comisia Europeană și cum va urma în analiza pe care o va face, ce urmare va da lucrărilor sale, ce, cu fondurile care se îndreptă spre Grecia, pentru toate chestiunile astea. Ei vor trebui să ia deciziile. Cred că este de acord cu mine că cetățenii vor fi mai satisfăcuți dacă noi le dăm soluții de la noi, cei de la Comisia de Petiții, nu neapărat să cerem sancțiuni. Bun, bun e bine și așa, sunt titluri uh, pe prima pagina ziarelor cu asta, dar după cum știți, drag uh, prietene Angurachis, nu asta e competența, nu e de apanajul nostru al Comisiei de Petiții care nu sancționează, ci observă, denunță, face recomandări alții sunt cei care iau aceste decizii. Domnul Salavracos uh, spunea că trebuie îmbunătățite recomandările 6, 7 și 8. Bun, uh, iau notă aceste comentarii și cer prietenului meu, domnul Salavracos, să ne ajute și domnia sa. Dacă vrea să facă amendamente, foarte bine, ca să putem îmbunătăți uh, documentul, tot ceea ce am prezentat. tot ceea ce se află încă pe masa noastră de lucru. Deci iau notă de comentarii și vom încerca să îmbunătățim documentul. Și în încheiere, doamna președinte, după cum am uh, început, mulțumesc din nou tuturor celor care ne-au ajutat la elaborarea acestui raport Sigur, și eu sunt participant eh, la elaborarea acestuia și sunt dispus să continui să încercăm să îmbunătățim documentul în vederea votului final eh, ca apoi să poată fi votat și adoptat acest document. Mulțumesc! Grazie a te, Carlos, per il lavoro. Mulțumesc și ție pentru eh, toată munca ta, apreciată de toți colegii, după cum am auzit. Raportul uh, va fi adoptat la următoarea întâlnire noastră din februarie, uh, pe durata căreia ar trebui să ne bucurăm și de prezența autorităților naționale. Uh, cred eu că e importantă și contribuția acestora ca să nu mai există nicio îndoială în legătură cu aceste petiții. Bun, acum am încheiat discuția și ne întoarcem la colegul Salavracos la punctul 15 pe care îl suspendasem uh, în așteptarea raportorului. Deci domnul Salavracos are cuvântul. Vă rog. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Vă mulțumesc, domnul președinte, estimați colegi. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru amendamentele depuse la raportul meu privind cetățenia UE 2013. Aștept acum să aflu comentariile dumneavoastră în imaginea acestor amendamente. Sigur, tema este foarte importantă pentru că se referă la cetățenia UE, drepturile și viitorul cetățenilor UE. Iată de ce trebuie să fim atenți la felul în care cooperăm. Eu mă declar deschis uh, la uh, orice opinie care ar putea ameliora uh, raportul nostru. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Salavracos, și înainte de a începe dezbaterea, vom da cuvântul reprezentantului Comisiei. Ah, Mrs. Pardon, Mrs. Stockwell. Doamna Stockwell. Thank you very much. Well... Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim pentru acest uh, aviz, acest raport privind cetățenia UE 2013, cred că e momentul oportun, înainte de alegerile europene, să subliniem care sunt drepturile cetățenilor și în raport subliniați foarte bine că este un efort comun al tuturor instituțiilor europene, dar și al statelor membre, pentru a se asigura că aceste drepturi sunt puse în aplicare. Vreau să vă spun că foarte multe lucruri au fost uh, obținute deja, în special din anul 2010 încoace, de la raportul din 2010. Puteți vedea pe site-ul web uh, acțiunile mm, întreprinse și vedeți că deja majoritatea au fost implementate anul trecut uh, pachetul privind drepturile pasagerilor. Altfel spus, foarte multe au fost deja făcute. În ce privește raportul pe 2013, uh, veți vedea că și anul trecut s-au înfăptuit foarte multe pachetul în ce privește drepturile procedurale, uh, calitatea formării, EURES, modernizarea EURES a fost uh, lansată chiar săptămâna trecută, iar înainte de Crăciun am lansat noul nostru site web pentru ca cetățenii noștri să poată înțelege mai bine uh, unde uh, exact se pot adresa în cazul în care consideră că drepturile lor nu sunt respectate. În cele 12 acțiuni din noul raport, sunt de asemenea de a, uh, pe cale de a fi puse în aplicare. Însă uh, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a adopta toate documentele legislative care vin în beneficiul cetățenilor noștri și în contextul alegerilor apropiate este foarte important ca cetățenii să înțeleagă uh, cât de decisive sunt aceste alegeri și ce impact pot avea asupra vieților cotidiene. În raportul dumneavoastră subliniați foarte bine toate aceste drepturi ale cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbatere. Eh, mulțumesc foarte mult și acum dăm mai întâi cuvântul domnului Becker. Cu microfon, vă rugăm. Mulțumesc, domnule președinte. constat, e unul, și am avut ocazia să îi spun acest lucru și raportorului, constat că avem în față un raport uh, foarte bun, foarte echilibrat, care trece în revistă multe aspecte și nu pot decât să subscriu la acestea. Totuși, dincolo de acest raport, există elemente ce merită, cred eu, discutate. Repet, dincolo de tot ce figurează deja în raport. Înainte de asta, doream să mai spun reprezentantei Comisiei că are dreptate. În acest raport ar fi binevenit ca cele 25 de măsuri anunțate și care au fost deja aplicate trebuie citate. Deci și în acest raport trebuie să constatăm această reușită, pentru că în acest fel am putea uh, demonstra că uh, eforturile noastre duc undeva și că au un efect asupra vieții cetățenilor. Revin acum la uh, cele câteva puncte suplimentare pe care doream să le uh, menționez. Să vedem cum fiecare uh, din punctele individuale vizând cetățenia europeană vor fi tratate o reușită europeană majoră cu o importanță capitală, cetățenia UE poate uh, fi asociată unea sau altea dintre politici, dar mă întreb dacă trebuie să abordăm și alte teme decât cetățenia UE. Un element suplimentar ar fi um, citarea armonizării unui sistem de pensii. Sigur, uh, invocăm subsidiaritatea în astfel de cazuri, dar uh, nu are rost să prezentăm revendicări ce nu au sorți de izbândă. Apoi, uh, cetățenii din state terțe nu își au locul în acest raport. Apoi, Aș fi curios care sunt reacțiile dumneavoastră și la alte puncte, să discutăm uh, care, în ce fel am putea clarifica alte câteva puncte. Și aș fi curios, repet, de opinia dumneavoastră asupra acelor uh, puncte care nu sunt încă foarte clare. Uh, am uh, întrebări și nelămuriri asupra unora dintre amendamentele de compromis, pentru că sunt prea lungi și articularea lor ar merita rediscutată. Apoi, tema refugiaților. Eu nu cred că își găsește locul aici, ar trebui tratată altundeva decât în acest raport. Să, să nu mă înțelegeți greșit, nu fac niște critici aici, în niciun caz. Avem în față un raport excelent, un punct de pornire foarte bun, dar mi-aș dori câteva clarificări, așa încât raportul să devină perfect. Eu sunt raportor din umbră și iată am această ambiție de a ajunge la un raport perfect. Poate că am putea să ne întâlnim între raportorii uh, din umbră, însă firește voi discuta și personal cu domnul raportor. Și mulțumesc secretariatului pentru eforturile sale. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și urmează domnul Șuntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και κατά την πρώτη... Vă mulțumesc. Când am discutat la început acest raport al domnului Salavracos și chiar și acum când discutăm amendamentele, doream să uh, repet ce muncă temeinică a făcut colegul nostru. Și toate astea pe o temă care, așa cum am auzit deja, are nevoie de o abordare cât se poate de uh, uh strategică și democratică. Domnule președinte, ca și uh, doamna Vergia, am introdus uh, mai multe amendamente în numele grupului GUE și al meu personal și ele au fost preluate în compromisuri, iar alte amendamente pe care le-am depus, eh, e bine, asupra altora nu știu care va fi evaluarea raportorului. Încerc să fiu succint. La amendarea de compromis, aș fi de acord, repet, la compromisele 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Nu am să detaliez acum conținutul acestora pentru că nu avem timp, dar aceste amendamente au fost condensate pentru a obține compromisurile. Întrebările mele se referă mai degrabă la primele două amendamente de compromis. Mai precis, la primul compromis, măsura în care Aici se spune că tratatul de la Lisabona consolidează libertățile economice pentru cetățeni, dar îmi pare rău, eu nu pot fi de acord cu asta. Și nu e vorba doar de formulare, ci nu sunt de acord cu faptele. Criza uh, uh, din Europa și din anumite spări în special arată tocmai contrariul cel puțin în termen de libertate economică și ca urmare drepturi ale cetățenilor, nu, nu putem spune așa ceva. Practic, acest comentariu este contraintuitiv, contravine faptelor, realității. Deci nu poate fi acceptat. Apoi se vorbește despre garanții și uh, încrederea cetățenilor odată ce tratatul de Lisabona a, a intrat în vigoare. Vorba de compromisul numărul 2 și amendamentul 86. Nici aici nu pot să uh, accept uh, ideea. În fine, doresc să mă refer la alte două amendamente care de data aceasta nu fac parte dintre compromisuri, dar sunt importante. Un amendament important pentru mine este amendamentul 60 și cred că domnul Salavracos, fiind grec, el însuși înțelege foarte bine cetățenii unui stat au dreptul să voteze la alegerile naționale ale țărilor. Bună oară! Cetățenii greci nu au dreptul să voteze pentru alegerile uh, naționale dacă rezidează într-un alt stat. Acest lucru, cred eu, trebuie notat. Mai ales și din cauza crizei care a declanșat noi fluxuri migratorii dinspre Grecia înspre alte state membre, cetățeni care pentru motive economice nu pot să revină în țară să voteze, ar trebui să aibă posibilitatea să voteze în uh, țara de rezidență, acolo unde lucrează. E un drept politic. Apoi aș dori să mă refer la amendamentul 35 unde cu doamna Vergea am introdus un amendament arătând că deplorăm faptul că programul intitulat Europa pentru cetățeni, cheltuie uh, o parte semnificativă a bugetului pentru tot ce ține de memorie, de reamintire. Cred că ținta aici este de a rescrie istoria, felul în care percepem comunismul bunăoară. Nu vreau să abordez acum unghiul ideologic, dar practic uh, se uh, întoarce pe toți istoria recentă a Europei, iar dacă cetățenii nu își înțeleg corect istoria, nu își vor putea exercita drepturile în mod corect. În al doilea rând, este ceva periculos. Da, cu privire la uh, uh, ce știu cetățenii despre vecinilor imediați uh, în perioada de după cel de-al doilea război mondial. Cum putem noi formata conștiința europeană și ideea de comunitate? V-aș atrage deci atenția asupra riscurilor pe care ni le asumăm în acest punct. Cum spuneam, sunt de acord cu șase din cele opt compromisuri, cu două nu suntem de acord și doream să subliniez cele două amendamente pe care tocmai le-am citat. Mulțumesc. Zdanoca. Mulțumesc, doamna Zdanoca, acum. Thank you, uh, Chia. Uh, yes. Mulțumesc, domnule președinte. Cetățenia europeană este un subiect destul de straniu și potrivit discuției noastre de săptămâna trecută, Atunci când mi-am uh, explicat poziția și abținerea pe textul rezoluției, am spus că cetățenia europeană nu există. Această noțiune, cum e prezentată astăzi, nu e decât un derivat al uh, cetățeniei naționale. Nu există nicio persoană care să dispună de cetățenia europeană fără să dispună, uh, desigur, și de cetățenia unui stat membru. Există o diviziune în Parlamentul nostru asupra felului în care este abordată cetățenia europeană, însă trebuie să găsim și o valoare adăugată în aceste noțiuni. Rămâne cetățenia europeană un simplu derivat al cetățeniei din statul membru? Eu sunt pentru prima abordare și anume de a acorda cetățeniei europene o valoare sporită, acordând această cetățenie unor uh, cetățeni care sunt rezidenți permanenți ai Uniunii Europene, dar nu au o cetățenie a unui stat membru și primii candidați la o astfel de cetățenie ar fi așa numiții apatrizi din uh, statele uh, baltice care au uh, pașapoarte sunt acoperiți de uh, diplomația celor două state baltice, Estonia și Letonia, dar nu beneficiază de drepturi de plin. Astfel de uh, solicitări ne-au fost înaintate aici în comisia noastră. E adevărat, nu s-a întâmplat în 2013, ci mai devreme, dar problema rămâne întreagă acești uh, cetățeni nu au dreptul de vot, de exemplu, sau să se prezinte uh, ca și candidați la alegere. Amendamentul meu, care aborda tocmai această problemă, uh, din păcate nu a fost inclus în compromisul 7, care acoperă doar aspectele ce țin de alegerile europene. Sunt de acord cu uh, acele propuneri și declarații incluse în, în acest compromis și, la rândul meu, am atras atenția asupra slabei participări a cetățenilor rezidenți într-un anumit stat membru la alegerile într-un alt stat, fie că e vorba de alegeri locale sau europene. Totuși, astfel de cazuri sunt extrem, extrem de rare. Uh, regret, deci, că uh, ideea mea cu acordarea rezidenței uh, cetățeniei permanente și dreptului de vot nu a fost acceptată. Deși anumite state membre au uh, permis astfel de drepturi electorale uh, rezidenților permanenți care nu sunt cetățeni cu drepturi de pline. Uh, am să vă dau un exemplu. Atunci când Malta dă cetățenie unor resortisani state terțe, um, ne alertăm, spunem că e o problemă europeană, dar când vorbim de oameni care, au fost, care s-au născut și trăiesc în Uniunea Europeană, uh, aflăm de la Comisie că aceste cazuri țin de competența statelor membre și că nu e o problemă europeană. Iată felul în care dublul standard este aplicat uh, în această diviziune a competențelor între nivelul european și nivelul uh, național. și din punctul meu de vedere e poate una dintre problemele cele mai mari uh, care rămâne nerezolvată. Eu am fost raportor la avizul Comisia Libe vizând cetățenia și propunerile mele au căzut nefiind susținute de aripa de dreapta din Parlamentul nostru eu însă tot ce încercam să obțin e o valoare adăugată pentru cetățenia europeană. Rămâne o problemă politică și trebuie să o aprofundăm dacă ne dorim ca Uniunea Europeană să funcționeze bine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și urmează domnul Boștinaru Mulțumesc. Uh, întâi de toate aș dori să salut uh, proiectul uh, de raport și modul în care domnul Salavracos a integrat în compromisurile de până acum propunerile care au fost făcute de diverse, diversi shadow raportori, inclusiv propunerile pe care eu le-am făcut în calitate de shadow al socialiștilor și democraților. În același timp, inspirat de Uh, comentariile extrem de pertinente și pe fond esențiale ale colegei ždanoka pornind de la faptul că pe teritoriul uniunii noastre sunt cetățeni care nu pot fi nici măcar denumiți cetățeni de categoria a doua atunci când un cetățean este deposedat de dreptul de a alege și de a fi ales deși s a născut în statul respectiv și împotriva lui nu există o hotărâre judecătorească definitivă care să îl deposedeze de acest drept constituțional fundamental înseamnă că noi avem o problemă esențială în uniunea noastră și cred că ar trebui într o întâlnire a uh, shadow cu raportorii să găsim o formulă rezonabilă ca această mențiune să fie clară și comisia europeană să și propună ca în uh, viitor să adreseze să găsească un uh, răspuns la această preocupare așa cum cred că trebuie să consolidăm astăzi faptul că statele membre sunt obligate să implementeze cu bună credință drepturile dobândite de toți cetățenii europeni inclusiv de români și bulgari care în vocea unor lideri ai unor state membre prim miniștri miniștri parlamentari sau europarlamentari sunt definiți într un mod absolut incalificabil doar că nu se face invitația ca ei să poarte steaua galbenă într o manifestare explicită și violentă de discriminare. în fond și cu aceasta închei vom fi în fața alegerilor europene și acest raport este într un fel mesajul pe care comisia noastră și parlamentul european îl transmit cetățenilor europeni. care este mesajul pe care vrem să l transmitem? că acceptăm ideea că sunt cetățeni de rangul întâi și de rangul doi sau că toți cetățenii născuți pe sol european în statele membre sunt îndreptățiți prin lege și nu de la dumnezeu prin legea europeană la aceleași drepturi și la aceleași obligații nici mai mult nici mai puțin. de aceea cred că acest lucru trebuie subliniat și uh, îi mulțumesc uh, din start lui nicos pentru deschiderea lui și sunt convins că vom putea găsi o soluție la aceste lucruri care sunt profund politice sunt profund politice și țin de abecedarul democrației. mulțumesc pentru încredere. Mulțumim foarte mult, domnule Boștinaru. Și acum, la final, are cuvântul domnul Salavracos. Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc tuturor colegilor mei care au luat cuvântul și care au făcut comentarii în marginea raportului meu. Și, practic, e raportul nostru al tuturor. Ținând seama de acest lucru, am să uh, spun câteva lucruri. Pe de-o parte, vorbim despre cetățenia uh, Uniunii Europene și, cum spunea și doamna Zdanoca, e vorba de un statut juridic și nu putem face ce vrem cu așa ceva. Uh, Ceea ce putem face noi e să înaintăm niște idei care să promoveze un contract social. Dar un document de tip juridic care să nu conțină doar principii generale, care ar intra în detalii, nu ar fi posibil, pentru că intrând în prea multe detalii, vom atrage reacții din partea statelor membre. Noi ne dorim să obținem rezultate de esență prin acest raport. Dorim să stabilim niște principii de bază care să nu încalce nici principiul subsidiarității. Știți prea bine că uh, există anumite tendințe în Europa în acest moment și reacții ar putea apărea care, din potrivă, uh, uh, s-ar opune limitării suveranității statelor membre. Cum spuneam, pot exista reacții de tipul haideți să reducem Uh, uh, dimensiunea uh, europeană și să revenim la o mai solidă suverenitate națională. Ori noi trebuie să obținem o linie de mijloc între aceste două tendințe. Iar la alegeri vom vedea exprimându-se aceste poziții. Cred că și domnul Becker va uh, găsi calea uh, de a-și uh, impune comentariile. Domnule Ciuntis, mă bucur că ați acceptat amendamentele de compromis pe care noi le-am propus. Putem, desigur, continua discuția în marginea compromisurilor 1 și 2 în ce privește amendamentele 60 și 35, da, la 35 pot să fiu de acord că nu putem uh, cupla comunismul cu nazismul. Acest capitol vorbește despre rememorare și dacă formulăm așa ceva într-un document al Uniunii Europene, nu putem avea o imagine uh, cu anticipație asupra ce ar putea figura într-un viitor document vizând istoria. Deci că istoria, desigur, e incompletă deocamdată. Pot să înțeleg așteptările domnului uh, Juntis nu putem uh, sări peste cal și să uh, uh, anticipăm asupra unor lucruri care încă se scriu. Referindu-mă acum la amendamentul 60, o clipă să-l și găsesc. Da, amendamentul 60 se referă la dreptul de vot al cetățenilor din statele membre. legislația electorală în statele membre, așa cum constatăm în toate documentele Uniunii Europene referitor la alegerile europene, lasă, acestea lasă uh, detaliile la nivelul subsidiarității. De unde vedem că unii eurodeputați au fost aleși pe bază de listă, alții pe baza numărului exact de voturi. Practic, fiecare stat membru decide asupra acestor modalități practice. Sigur, putem face un comentariu potrivit căruia cetățenii europeni au dreptul să-și exercite votul în țara de origine, chiar și dintr-un alt stat uh, membru care ar fi statul de reședință practic toate statele membre au rezolvat această problemă prin intermediul ambasadelor, orice uh, rezident poate să meargă la ambasada țării lui de origine și să voteze. Chiar și în ambasadele Greciei există astfel de uh, urne de vot. Și ajung la cele spuse de doamna Zdanoca. Sunt de acord cu dumneavoastră. Încercăm cu toții să vorbim cât se poate de logic. Eu însumi am spus că am tot discutat ideologii și poate că ar fi mai potrivit să o facem după miezul nopții, cu un pahar de whisky, de ce nu, dacă e vorba de ideologii. Respect acest unghi de vedere ideologiile sunt cele care ne permit să abordăm cu tare sau cu tare probleme potrivit unei logici. Și uh, am ascultat pe toți colegii și toți au exprimat cât se poate de logic. Deci n-aș putea spune că propunerile uh, făcute pentru aceste amendamente nu pot spune, deci, că se bazează pe o uh, ideologie politică că, întrucât până la urmă trebuie să primeze bunul simț și logica. Ați dat exemplul Maltei. Da, desigur, putem să discutăm despre situațiile punctuale dintr-un stat membru sau altul. Uh, În latină spunem homo homini lupi. Trebuie să găsim, deci, niște formulări. Uh, ce încerc să spun e că suntem deschiși la orice tip de discuție. Dar aceste discuții trebuie să situeze în linia raportului și trebuie să aibă ca obiectiv o eficacitate mai bună a raportului, pentru că până la urmă să putem obține și niște rezultate nu suntem aici pentru a reflecta în mod necesar viziunile noastre politice, ci logica noastră. Uh, domnul Boștinaru este foarte logic și coerent în ceea ce spune. Vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc, domnule Salavracos, spune domnul Meier. mă alătur și eu felicitărilor care au fost exprimate aici de toate grupurile parlamentare. Acum, dumneavoastră, aveți misiunea de a ține cont uh, în cel mai bun mod posibil de tot ceea ce s-a spus astăzi aici. Se va vota în luna februarie și eu sper că, odată pentru totdeauna, și fac apel și Comisiei Europene revendicarea permanentă și justă a doamnei Jdanou, care repetată în toate dezbaterile în legătură cu acești cetățeni europeni care se află în limburi nu se știe unde se găsește de fapt, deci să găsim odată o, soluție definitivă. Și cu asta, haideți să trecem la punctul numărul 18. Petiția 1175 pe 2012 adresată de Tania Jackson de cetățenie britanică privind construcția planificată a două reactoare nucleare în Hinkley Point în Regatul Unit. Petiționarea nu este de față, deci dăm cuvântul Comisiei Domnul Martinez Iglesia din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu această petiție, Comisia cunoaște care este situația în legătură cu uh, riscul de radiații. S-au stabilit standarde de, ba- de bază de protecție împotriva uh, pericolelor care pot decurge la, din uh, asemenea instalații la nivel internațional se impune o limită de uh, 1 unitate de măsură pe an. Standardele uh, actuale stipulează o limită pentru expunerea publică de o unitate de 1 pe an. Uh, o directivă uh, recentă uh, înfățișează standarde minime, a fost adoptată pe 5 decembrie 2013 și se confirmă prin ea validitatea acestor limite și adoptarea uh, diferențiată în legătură cu vârstă și sex. În legătură cu această construcție a două, două reactoare nucleare la Hinkley Point, Comisia a emis o opinie adoptată pe 12 iulie 2012, spunând că pe baza evaluărilor uh, anterioare și discuțiilor cu investitorii, uh, construcția uh, respect condițiile tratatului european e o responsabilitate națională în primul și în primul rând a investitorului să se asigure că și apoi autoritatea națională să controleze că există un nivel de uh, siguranță și securitate uh, mulțumitor și să se țină cont de testele de rezistență lansate după accidentul de la Fukushima. Mulțumesc! Muchas Mulțumesc! Acum domnul Taylor are cuvântul. Oh, well, thanks very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Comisiei pentru explicație. Am citit petiția și nu cred că Comisia a făcut destule în uh, examinarea uh, afirmațiilor care se fac în petiție. Ce vreau să spun? Petiția afirmă că femeile sunt expuse unui risc mai mare uh, de a se îmbolnăvi de pe urma radiațiilor și în mod specific, petiționarul face legătură între radiații și o scădere în rata natalității uh, de sex feminin. Și se referă și la un raport uh, emis uh, care conține asemenea constatări. se spune că femeile sunt mai vulnerabile la uh, maladii de pe urma radiațiilor. Afirmă aici că e îngrijorată în legătură cu ce au făcut cei care au impus standardele uh, de regate de nivelul radiațiilor și spune că nu s-a ținut cont de situația specifică a femeilor. Uh, Așadar, nu cred că Comisia a răspuns cu adevărat petiției într-un mod specific în ce privește problema uh, legată de diferențele de sex și modul în care sunt uh, afectate persoanele în funcție de sex la un, de un nivel scăzut de radiații. Mai ales după accidentul la Fukushima s-au făcut uh, tot felul de studii și aș dori și eu să văd uh, o expunere uh, de motive mai întemeiată a petiției. Mulțumesc. Yes. ¿Alguna intervención más por de Bine, dorește cineva să mai ia cuvântul? Bun. Acum uh, în funcție de intervențiile, cele două intervenții pe care le-am auzit aici, lăsăm uh, petiția deschisă pentru informații ulterioare și trecem la punctul numărul 19, petiția adresată de domnul Peter Troianski de cetățenie bulgare, numele Asociației pentru Libertatea de Expresie Ana Poetkovska, privind presupusele neregularități legate de centrale nucleare din Bulgaria. Petiționarul nu este de față. Deci dăm cuvântul din nou reprezentantului Comisiei Europene. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aici uh, vreau să spun că uh, siguranța nucleară rămâne o prioritate absolută pentru Comisie. Cu toate acestea, distribuirea competențelor pune responsabilitatea securității nucleare în grija autorităților naționale. Articolul 45 al Directivei 2009 deci, Agenția uh, Bulgară de Reglementare Nucleară trebuie să investigheze presupusele încălcări ale cerințelor de către deținătorul de autorizație și Bulgaria este cea care trebuie să decide dacă construiește sau nu o nouă centrală nucleară un, da, orice proiect de investiție, oricum trebuie notificat în conformitate cu articolul 41 din tratatul Euratom. În cazul centralei nucleare planificate de la Belene, Comisia a adoptat în 2008 poziția că toate aspectele investiției în cauză erau în conformitate cu obiectivele tratatului Euratom. În ce privește e, presupusa supraproducție de energie electrică de la centrala nucleară de la Kozlodui, și de viitoarea centrală nucleară, Comisia nu poate face observații, deoarece această competență le revine autorităților naționale și Comisia nu poate face observații în legătură cu condamnarea penală a unor persoane, pentru că, la fel, dreptul penal este de competență exclusivă a statelor membre. Mulțumesc. Alguna intervenție? Da, mai dorește cineva să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia are dreptate și știe despre ce este vorba în momentul în care vorbește despre competențe. Însă eu aș avea o mică întrebare în ceea ce privește aceste centrale de energie nucleară în Uniunea Europeană. E clar că e un subiect foarte important, pentru că e vorba de o energie scumpă și periculoasă și foarte greu de controlat, așa cum s-a văzut acum câțiva ani de zile la Fukushima, nu? Uh, și adevărat că Comisia Europeană nu poate să piardă din vedere aspectele penale ale acestei petiții și trebuie să-și bazeze avizul în, plecând de la documentele înaintate de către autoritățile respective. Trebuie să vedem dacă într-adevăr se îndeplinesc cerințele și în acest sens nu avem prea multe de spus Evident, putem avea o părere diferită în ceea ce privește utilizarea energiei nucleare, însă e vorba de o competență a fiecărui stat membru de a hotărî cum anume își organizează mixul energetic. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Din câte văd, nu mai sunt alte solicitări de intervenție, așa că vă propun să trecem la punctul următor, punctul 20 de pe ordinea noastră de zi. E vorba de petiția 1666 bară 2013. No, me pregunta secretariado si esta... Secretariatul m-a întrebat dacă această petiție pe care tocmai am discutat-o rămâne deschisă sau nu. Eu aș fi de părere să o lăsăm deschisă, da? Ca și o atitudine precaută Poate deocamdată e mai bine să o lăsăm deschisă. Dacă sunteți de acord, se pare că sunteți de acord, foarte bine. Atunci petiția 413 2012 rămâne deschisă. Și acum trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi. După cum spuneam, e o petiție prezentată de către PP de cetățenie română, numele Asociației Salvați Cartierele Dămăroaia și București Noi, privind presupusa încălcare a legislației europene cu privire la construirea unui număr mare de clădiri în zona istorică, parcelarea Bazilescu, București, România. Se pare că ne bucurăm de prezența petiționarului, domnul Petru, Petru Truta, și are cuvântul imediat. Bună ziua! Numele meu este Truță Petru, sunt președintele acestei asociații născută ad hoc. Vreau să vă informez că nu facem politică. Stimați doamne și stimați domni, Așa cum am prezentat și într-un material anterior, Asociația Salvați Cartierele de Măraia și București Noi, poate să fiu pe înțelesul tuturor, a trebuit să spun că fiecare cartier al fiecare sector al Bucureștiului, care e împărțit în șase, subdivizat, are niște cartiere. E, întâmplător, cele două cartiere de care facem noi referire sunt cele în care locuim noi și își propune să ai atitudine față de autoritățile locale care acționând în numele unor grupuri de interese sunt pe cale de a distruge cele două cartiere prin încălcarea tuturor legurilor, ă, legilor urbaniste precum și a directivelor europene specifice privind protecția mediului. Cele două cartiere reprezintă zona protejată Bazilescu. Vreau să vă spun că sunt de la 1906 înscris în lista monumentelor istorice a municipiului București din anul 2004 la poziția 191, cu reglementări foarte stricte privind volumul construcțiilor, asigurarea locurilor de parcare, asigurarea unei suprafețe minime de spațiu verde. Noi am inventariat circa 195 la vremea respectivă, cred că sunt 200 și acum, de blocuri de apartamente construite în ultimii cinci ani într o zonă de zece km pătrați blocuri care în dorința proprietarilor de profituri mari și ilicite sunt supradimensionate fără locuri de parcare suficiente în majoritatea cazurilor fără locuri de parcare și fără niciun metru pătrat de spațiu verde. În plus, au fost distruse complet aliniamentele verzi de la stradă și au fost tăiați fără aprobare sute de copaci bătrâni de zeci de ani acest comportament contravine flagrant legilor și legilor de mediu. Aici, mă rog, sunt câteva, printre care recomandarea 201 pe 331 a comunității europene. Invadarea acestor două zone cu blocuri ilegale în detrimentul locuințelor cu regim de înălțime de maximum P plus etaje, care este reglementată, cât este reglementată zona, s a făcut cu complicitatea aparatului administrativ local. acest fapt s a făcut prin emiterea de documentații de urbanism neconforme cu legislația prin încurajarea abuzurilor urbanistice prin neacționarea și nesancționarea celor care încalcă legea atât investitori cât și angajați din administrația locală. acțiunile noastre vizează două cartiere cochete care au fost concepute de către urbaniștii de acum o sută de ani ca două oaze de verdeață și civilizație și suntem conștienți că dacă vom da greș în demersurile noastre, în viitorul imediat apropiat, blocurile vor invada, strivi și distruge iremediabil tot ceea ce se înțelege prin zonă protejată Bazilescu, pentru locuințe individuale și colective mici. Vă rugăm să luați în considerare că acest fenomen nu este unul local, zone întregi din municipiul București fiind în pericol de a, dis- de a dispărea capitala țării fiind caracterizată cel mai bine de haosul urbanistic generalizat. Instituțiile guvernamentale de control, inclusiv prefectul municipiului București, care poate anula conform legii actele nelegale emise de autoritățile locale, au rămas insensibile la semnalele noastre de alarmă. În aceste condiții, singurele instrumente care ne-au rămas la îndemână sunt chemarea în fața justiției, a primarului general al capitalei și a primarului sectorului 1. Dar această cale este anevoioasă și de durată. În prezent avem 18 procese pentru demolare a construcțiilor ilegale și anularea actelor administrative care vor dura în jur de 3 până la 5 ani. Vă rugăm să ne ajutați ca România, țară care s-a aliniat la legislația europeană să fie determinată să își protejeze cetățenii prin respectarea angajamentelor luate față de fondurile europene. Vreau să fac o paranteză. Cele două cartiere, eu unul care am crescut în acel cartier, născut și crescut în el, doresc să fie un cartier cu trandafiri în curte și liliac la poartă. Nu mai este așa ceva nepăsarea autorităților locale va duce la conflicte iar aceste conflicte vor genera în bătăi și chiar un război civil între noi și constructori. Vă mulțumesc. Atât am avut. Mulțumim foarte mult, domnul Truța. Și înainte de a lansa dezbaterea, aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, doamna Daniela Valeria. Thank you, Mr. President. Um, this is a recent... Mulțumesc, domnule președinte. E o petiție recentă și în momentul de față Comisia analizează care, sunt, uh, care este legislația europeană care ar putea fi implicată aici și să vedem dacă vreuna dintre aceste legislații a fost încălcată. Noi pregătim în momentul de față o comunicare și aceasta vă va fi transmisă imediat ce vom încheia procedura noastră de analiză. Domnul Boștinaru tiene la palabra. Are cuvântul domnul Boștinaru. Domnul președinte, so, my, my Spanish is now improving after a short stay. Spaniola mea se ameliorează după ce am fost pe, scurs, pe scurt în Malaga. Toate să mulțumesc petiționarilor asociațiilor și petiționarului aici de față pentru că până la urmă este vorba și de cartierul în care trăiesc eu dar este un caz tipic cu care prietenii și colegii din spania ar spune că este vorba de un deja vu un proces de urbanizare și de dezvoltare agresivă anarhică și anarhică și care generează consecințe atât în plan de mediu dar și în ce privește relațiile interumane și mă voi, feri, eh, mă voi referi specific la el. Acest cartier are ca specificitate faptul că dintotdeauna a fost numit sectorul de verde din perioada interbelică. Era sectorul cu cea mai mare suprafață de vegetație arboricolă din București, cele mai mari parcuri din orașul București este sectorul cel mai bogat aici sunt cele mai mari taxe și impozite care se colectează de către bugetele locale sediile multor firme inclusiv multinaționale și un cartier considerat ca fiind dominat de clădiri de talie mică și mijlocie mai degrabă p doi. al doilea element acest cartier are un regim de dezvoltare pe verticală reglementat conform legislației române și care ar trebui să fie obligatorie respectiv este interzis a se construi mai mult de p doi pentru a nu se crea conflicte altimetrice între clădirile existente unele dintre ele istorice și altele noi. ori pe această bază primăria sectorului unu în ultimii cinci ani de zile a produs o interpretare dacă am numi o laxă ar fi un termen nedrept este o interpretare complice în favoarea dezvoltatorilor. mă refer la unu faptul că au fost flagrant încălcate reglementările europene referitoare la condițiile de mediu referitoare la securitatea construcțiilor și aici vreau să atrag atenția comisiei europene bucureștiul este una din cele mai riscante zone seismice din românia iar românia pe harta seismicității europene este în top. am discutat recent cu un inginer de la autoritatea națională de securitate a construcțiilor acesta mi a spus că din punctul de vedere al standardelor de securitate seismică aceste clădiri violează flagrant reglementările existente în românia pentru simplul motiv că au produs o transformare care este fundamental ilegală spațiile de la subsol sau demisol care sunt spații de parking au fost transferate în locuințe. este cu totul ilegal acest lucru și cu toate astea în mai mult de o sută de cazuri se întâmplă cu complicitatea primăriei sectorului unu care răspunde inocentă ne pare rău nu avem atât personal ca să vizităm și să constatăm al doilea element se încalcă reglementări europene în ceea ce privește prevenirea spălării de bani. cele mai multe dintre aceste construcții sunt construite în condiții dubioase repet cel puțin dubioase de uh, efectuarea plăților mă refer la transferuri bancare sau ordine de plată care sunt care operează la scara uniunii europene dacă cineva inclusiv autoritățile naționale vor investiga vor constata că niciuna dintre aceste reglementări nu s a respectat în cazul de față. apoi este vorba de uh, chestiunile referitoare la poluare prin transformarea împotriva proiectului și autorizațiilor de construire a spațiilor de la demisol și subsol în locuințe ceea ce este fundamental ilegal sunt afectate nu doar uh, uh, criteriile de uh, stabilitate și de rezistență ale construcțiilor dar însuși sistemul de gestionare a deșeurilor sistemul de canalizare sunt afectate cu consecințe care se traduc în poluarea repetată a microzonelor unde sunt amplasate aceste construcții. în sfârșit aș dori să mai spun faptul că locurile de parcare prin autorizația de construire aceste clădiri se angajează să creeze spații de parcare suficiente în interiorul clădirilor pentru viitorii proprietari. în niciunul dintre cazuri nu se, nu se respectă acest lucru din moment ce parkingurile subterane sunt transformate în locuințe și astăzi orașul este sufocat în această zonă stradelele sunt suprapopulate de mașini. în sfârșit doresc să mai menționez faptul că efectele de poluare sunt extrem de grave de la nerespectarea standardelor europene țara mea are discuții cu comisia europeană în ceea ce privește și capitala riscă să plătească penalități pentru cantitatea mare de suspensii în atmosferă de microparticule de praf provenind în special de la construcții sectorul unu este campionul acestui regim haotic și în afara cadrului legal de construcții și generează o poluare masivă pe care toți locuitorii din uh, cartier o resimt. față de aceste chestiuni vă rog distinși colegi ca această petiție să rămână deschisă doi să transmitem o copie a acestei petiții parlamentului româniei comisiilor de petiții ale camerei deputaților și senatului româniei pentru că fiind o parte din petiție de competența autorităților naționale trebuie să sesizăm parlamentul național și de asemenea sugerez ca această petiție să fie transmisă de către comisia noastră ombudsmanului româniei pentru a se sesiza este vorba de încălcarea drepturilor cetățenilor români de către autorități în cazul de față autoritățile locale ale sectorului unu uh, și acest lucru trebuie uh, remediat vă mulțumesc pentru sprijin și sunt convins că această petiție rămasă deschisă va figura în atenția noastră și după alegerile europene și vom vedea care este răspunsul oficial al autorităților române față de această lungă listă de fapte care sunt fie la marginea legii sau de a dreptul în conflict cu legislația. mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Boștinaru. Da, într-adevăr, Ceea ce trebuie să facem mai întâi este să solicităm Comisia Europene în regim de urgență să răspundă petiționarului și vreau să mulțumesc domnului Truța pentru faptul că ne-a dus în atenție o astfel de problemă, care nu e doar o problemă a României. Avem astfel de probleme cu astfel de proiecte care se realizează în diferite cartiere și cartierele reacționează, oamenii reacționează împotriva acestor construcții și e clar că trebuie să lansăm un apel către autorități și în cazul Spaniei în orașul Burgos, uh, un uh, cartier uh, a cunoscut aceeași situație și până la urmă autoritățile locale de acolo au trebuit să, suspend, să, să anuleze autorizația de construire care a fost acordată. Așa că nu pot decât să mă alătur celor spuse de domnul Boștinaro. Sunt absolut de acord că trebuie să trimitem o copie a acestei petiții către Parlamentul României și către comisiile de petiții de acolo și să cerem Comisiei Europene să răspundă rapid la această petiție, în așa fel încât domnul petiționar, domnul Truță, să fie asigurat de faptul că vom urmări îndeaproape felul în care va evolua acest subiect. Și aș dori să-i mulțumesc domnului Truță pentru prezență și să urmărim cum anume va evolua acest subiect. Fără a aștepta prea mult, vă propun să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, numărul 21, avem mai multe petiții, toate se referă la autorizarea prospectării petrolului în Fuerteventura și Lanzarote, insulele Canare și presupusa... Și deci, cum spuneam, e vorba de cinci petiții care sunt astfel grupate. Vom avea o metodă de lucru. Mai întâi o să dăm cuvântul, în mod logic, petiționarilor. Va începe domnul Hernandez Camacho Apoi vom vedea un video, o, o, un mic video, după care va avea cuvântul doamna Carmen Cabrera González și domnul Domingo Montañez Montañez și, în final, va avea cuvântul doamna Maria Mercedes Gomez Sande. Știți că timpul ne presează, iar după intervențiile dumneavoastră va mai interveni și uh, Comisia Europeană și apoi deputații. Așa că vă urăm bun venit tuturor petiționarilor. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această dezbatere. Da, e problema în las Islas Canarias. Problema insulelor Canare nu trebuie văzută singular și izolat, ci în contextul întregii Uniunii Europene. Deci, în primul rând, dăm cuvântul domnului Hernandez Camacho. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ne dați cuvântul și că ne-ați dat posibilitatea să venim aici din insulele Canare să vă explicăm o problemă care, așa cum a spus dumneavoastră, nu se referă doar la insulele Lanzarote și Fuerteventura sau la insulele Canare, ci vorbim de o chestiune importantă pentru întreaga planetă. Că e vorba de surse de energie, de mediu, vorbim de problema centrală a omenirii și anume schimbările climatice și uh, Uniunea Europeană, Parlamentul European participă și ele la, sau sunt și ele sensibile la această temă. Noi venim aici ca să vă cerem să solicităm Comisiei pentru Petiții să cunoască uh, cum sau ce au făcut guvernul spaniol cu autorizațiile de prospectări petrolifere uh, din insulele Canare, să le cunoască direct prin vocea noastră din diverse motive. În primul rând pentru că e o activitate care uh, comportă riscuri catastrofale. Știți că începând cu 20 aprilie 2010 există un înainte și un după în activitățile petrolifere în ape profunde în ape adânci și trebuie știut că ceea ce a autorizat guvernul spaniol în cazul insulelor Canare, în 660.000 de hectare, aproape aceeași suprafață cu toate insulele Canare, deci ceea ce a autorizat au fost activități petrolifere în ape adânci. Unul din puțurile uh, prevăzute să se perforeze, să se foreze, are mai mult de 20% uh, din adâncimea Deepwater Horizon, unde știm că s-a produs accidentul din Golful Mexicului. Eu spun că Parlamentul European și Comisia uh, trebuie să-și asume responsabilitatea în această uh, reflexie Și în octombrie 2010 s-a făcut un raport, apoi s-a făcut un proiect de regulament în octombrie 2011 și Apoi a apărut o directivă comunitară în ce privește prospectarea uh, petroliferă în ape adânci. Ca să se știe că în insulele Canare este ceea ce se va face fără niciun fel de garanție. De asemenea, vrem să vă spunem că în insulele Canare Există un foarte mare patrimoniu al biodiversității, cercetătorii, oameni de știință, cei care cunosc uh, lumea biodiversității marine, vorbesc de uh, insulele Canare ca insulele Galapagos ale Atlanticului. Și această biodiversitate este pusă uh, sub semnul întrebării și uh, supusă riscului. E unicul capital al insulelor Canare această biodiversitate, natura. Uh, legată de activități turistice. 12 milioane de cetățeni din întreaga lume anual vizitează insulele Canare și practic o fac pentru valoarea resurselor sale naturale, nu pentru alt motiv. Uh, condițiile de climă și uh, resursele naturale foarte diverse, acest capital uh, este supus riscului din cauza unei multinaționale pentru beneficii private, pe când activitatea care astăzi a provocat o profundă transformare a insulelor Canare, adică lumea turismului, dă de mâncare, ca să spun așa, mai mult de 12 milioane de eh, cetățeni eh, sau care, oameni care trăiesc acolo. Și în al treilea rând, e important să se știe că activitățile petrolifere în insulele Canare fac parte dintr-un program amplu uh, lansat de guvernul spaniol. Trebuie știut în Europa și de către Comisie că guvernul spaniol în ultimii ani a cumpărat mai mult de un milion și jumătate de eh, hectare în mediul maritim. Și aceste autorizații eh, pe care le-a acordat nu au fost aduse la cunoștința publicului, nici nu s-a făcut vreo evaluare din punct de vedere al evaluării de a aplica eh, directiva comunitară 42 2001-42. Asta înseamnă că în Uniunea Europeană sunt țări care în activitățile petrolifere efectuate în ape maritime aplică directiva comunitară, de exemplu Anglia, Norvegia, Malta, Cipru, Islanda, acestea aplică directiva comunitară. Și și am, am implorat pur și simplu comisia în repetate rânduri că trebuie să facă, ce, să facă ceva și n-a făcut-o. E o temă foarte importantă din punct de vedere al cetățenilor, că cetățenii au dreptul să participe la luarea de decizii strategice de acest gen, pentru că e un adevărat atentat uh, la adresa vieții uh, familiilor și Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și Convenția Aarhus, semnată în 1998, recunosc toate aceste drepturi și statul spaniol face parte de această convenție. Bun, ă, toate acestea, ă, ca să vă spun că trebuie știut că statul spaniol deci a acordat autorizație de mai mult de un miliard de hectare făcut fără participație, fără concurență liberă, fără evaluări de mediu. De ce? În, uh, iată, noi de mai mult de 2 ani de zile implorăm Comisia să, să, să facă ceva Iată, cetățenii din insulele Canare, entitățile locale, uh, Consiliul Administrativ uh, au făcut-o. De ce Comisia n-a făcut nimic? Nu e posibil ca în cazul insulelor Canare să se realizeze o, activit- o activitate de acest tip fără alternativă. Articolul 1 obligă, articolul 1 a directivei pe care am invocat-o obligă uh, că, ca un plan de, această, de aceste caracteristici să existe și să aibă și alternative. Care ar fi alternativele pentru acest model economic și energetic în care se intenționează să se pună în aplicare insulele Canare? În Europa, Europa trebuie să știe că insulele Canare pot fi un exemplu mondial al modelului de schimbare energetică. Trebuie să știm că avem condiții uh, ale solului, uh, eoliene și uh, mare omotrice pentru a fi un exemplu mondial. Trebuie știut acest lucru bogățile noastre naturale pot reprezenta o alternativă față de o activitate de tip uh, minerit sau, și foarte riscantă cum este cea petroliferă. Multinaționalele au, se vorbește de o autorizație de 20 de ani pentru aceste uh, multinaționale pentru a fora uh, activitatea economică din Canare, agricultura, pescuitul, turismul, resursele naturale, e o activitate care uh, poate dura la nesfârșit și poate fi un model uh, de dezvoltare durabilă, dacă știm să facem așa cum se cuvine. De ce să supunem riscului această activitate și acest model de trai uh, în față cu o activitate care are, e limitată în timp și care comportă multe riscuri și mai ales că e în ape adânci, unde știm că industria petrolieră nu a rezolvat nicio problemă care se prezintă acolo. Uh, Comisia de Petiții trebuie să știe că Comisia Europeană știe ce se întâmplă, dar a închis ochii. Există inițiative parlamentare, există întrebări și Comisia a spus întâi că nu, pur și simplu nu ține cont de propria sa directivă 85 de evaluare de mediu. Primul rând a spus că nu, se, nu e nevoie de așa ceva, recunoscând că în anexa 2, 3, 1A se include forarea uh, petroliferă la mare adâncime și nu face distinție între protecție și activitate petroliferă pentru extracția petrolului. În primul rând au spus că nu, apoi au spus că da, că se va face o evaluare de mediu. Asta se află în răspunsul uh, la o recentă interpelare parlamentară. Este adresată o întrebare cu obligația unui răspuns scris. Și deci mai apoi a spus că da, și mai apoi a afirmat că autorizația guvernului spaniol, ultimul guvern regal din martie 2012, nu stabilește un cadru pentru viitoare activități petroliere. Deci Comisia nu cunoaște conținutul decretului real, pentru că acest conținut se bazează pe un document prezentat de Repsol, compania petrolieră, pe 7 mai 2004, de unde deja acolo se uh, Uh, stabilea un plan uh, perfect, uh, perfect gândit. Deci noi vă implorăm, pur și simplu vă atragem atenția. Vă rugăm să investigați de ce anume Comisia în ultimul an și jumătate a, răspuns, a dat răspunsuri divergente, a dat aceste răspunsuri divergente în continuu. Vă rugăm pentru că sunt foarte multe lucruri. Miza e foarte mare și permiteți-mi în ultimul rând E, e o altă problemă importantă aici pe care trebuie să vă spunem atenție în materie de drepturi fundamentale. Autorizarea uh, florărilor, pentru că acolo se face o, com- o confuzie de, din partea uh, comisiei. Există uh, riscuri de mediu uh, Uh, la adresa biodiversității maritime. Țineți cont că în Canarii sunt mai mult de 30 de specii, specii de cetacee care trăiesc în apele astea și sunt parte a, a, uh, traiului nostru de zi de zi, deci sunt riscuri seismice naturale și cele create de om. Și accidentul din Golful Mexicului a fost o activitate de, pro, de prospectare. Știm ce s-a produs acolo, uh, și până când mai, până mai mult de patru luni nu a putut să, să fie stopată scurgerea. În Canare situația poate fi la fel. Comisia spune că se evaluează doar când există activitate de producție, nu de prospectare. Se produce acolo o confuzie din punct de vedere a drepturilor fundamentale. O activitate de acest tip nu se poate aproba fără a cunoaște uh, opinia publicului care va fi direct afectat. Noi considerăm că e mult prea important aici ca să se facă doar un business între guvernul spaniol și această multinațională. E o problemă și de democrație formală și importantă. Uh, Parlamentul Canarie, guvernul, administrația locală, comunitatea se științifică și cetățenii au spus toți că se opun și nu se respectă voința noastră. Dați-vă, domnule președinte, uh, colega mea, uh, doamna Iannis, nu este prezentă, dar există o înregistrare video cu mărturia oamenilor de știință și vrem să vă ducem la cunoștință că sunt avize științifice ale unor experți. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Deci uh, vom proiecta acest film acum. Vă rog, nu se va putea face interpretare la cabină simultană uh, din cauza calității uh, înregistrării. Bun, cei care nu cunosc bine limba spaniol, spaniolă au transcripția, uh, deci varianta scrisă în diverse traduceri.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 După cum v-ați dat seama, nu reușim să vedem ultima parte a acestui video în care trebuia să intervină domnul profesor Wilkens de la Muzeul Zoologic și care a studiat timp de 30 de ani de zile fauna și flora marină. Însă, în orice caz, dacă vă interesează, veți avea ocazia să aveți acces la conținutul acestui video, ați primit în principiu o transcriere a, acele, a discursului domnului Wilkens și în acest sens aș dori acum să dau cuvântul oratorilor următori, dar nu uitați că timpul ne presează. Mai avem două intervenții. Mai întâi doamna Carmen Cabrera González și v-aș ruga două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Demnitatea umană, doamnelor și domnilor, dreptul la o viață demnă pentru copiii mei și pentru toți copiii tuturor femeilor și bărbaților care locuiesc în Lanzarote și fuerteventura pentru părinții și străbunicii noștri care au luptat în așa fel încât să avem o viață demnă și pentru viitoarele generații. Acesta este obiectul plângerii mele uh, în petiția pe care o aveți în fața ochilor. Este un drept, doamnelor și domnilor, este un drept care este amenințat de guvernul din Spania, care autorizează uh, forajele petroliere în apele noastre, apa pe care noi o bem. De aceea, doamnelor și domnilor, dumneavoastră trebuie să știți și să nu uitați că singura noastră sursă de apă potabilă unica sursă de apă potabilă refer este marea. Nu avem râuri, nu avem lâuri, nu avem apă subterană. Și, uh, deci, apa este o resursă destul de rară. Trebuie să fiți conștienți, doamnelor și domnilor, că decizia pe care o ia Europa va reprezenta o imagine pe care o proiectează Europa în lume. Și din punctul meu de vedere, nu se poate accepta, nu se poate concepe ca într-un secol, precum secolul 21, un teritoriu european, chiar dacă noi suntem destul de departe de aici, de Bruxelles, să nu avem acces la apă, să nu mai avem acces la apă potabilă și în momentul în care statul spaniol a aprobat uh, decretul regal 547-2012 și tratatul Uniunii Europene care stabilește ca principiu conservarea, păstrarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător, Carta de Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, care în articolul 1 spune că demnitatea umană este inviolabilă, și directiva cadru referitor la apă în totalitatea sa, atât în ceea ce privește spiritul uh, legii, finalitatea și conținutul acesteia, trebuie să ținem seama de toate aceste lucruri. Trebuie să considerăm mai întâi că trebuie să stabilim un fapt și anume apa nu poate fi un produs comercial, ci este un patrimoniu pe care noi trebuie să-l protejăm. Și în acest caz se comercializează printr-o întreprindere privată apa întregi populații și a turiștilor uh, pe care, deci industria turistică pe care o aveam în regiune. Iar din punctul meu de vedere, acest lucru ar fi suficient ca și argument pentru a paraliza acest, artic, acest proiect. În articolul 14 se uh, stabilește o consultare publică într-un termen de 2 ani, indiferent de uh, subiect, dacă e vorba de o temă importantă, precum, spre exemplu, în acest caz, apa uh, potabilă. Trebuie să știți că guvernul ne-a acordat doar o lună și zece zile, dacă nu mă înșel, pentru a putea reacționa. Și fiecare studiu de impact ă, de mediu în care tema apei a apărut reprezintă un subiect fundamental. Și avem doar 8 pagini, 8 pagini în care nu se găsește niciun fel de soluție pentru problemele noastre. Deci, dincolo de acest aspect, în momentul în care guvernul spaniol răspunde, și așa cum a spus, s-a spus adineori, să aduc uh, răspunsuri și se dă, se aruncă răspunderea pe instituțiile locale și autoritățile locale, acestea au exprimat de foarte multe ori, nenumărate rânduri, faptul că refuză acest proiect. Și trebuie să vedem felul în care funcționează legislația, atât în intern cât și la nivel comunitar. Ministrul nostru de industrie ne-a asigurat că vor începe uh, forajele în luna mai dacă studiul de impact de mediu nu a fost contestat. Studiu care, repet încă o dată, nu propune nicio soluție pentru problema apei potabile și încalcă regulamentele atât naționale cât și comunitare. Și vreau să vă spun că apa potabilă și petrolul nu pot coexista. Din punctul meu de vedere, nu este posibil așa ceva. Istoria îmi dă dreptate. Și știința de asemenea îmi dă dreptate, chiar dacă eu personal nu am cunoștințele științifice necesare pentru a demonstra acest lucru. Istoria demonstrează că în momentul în care se perturbă echilibrul, apa potabilă nu mai este potabilă și toate, toate hotelurile, uh, toată industria turistică, tot sectorul productiv va avea de suferit, pentru că nu avem niciun fel de sistem de, uh, pentru a depozita apă, pentru a stoca apă potabilă. Apoi, eu evident nu cred în miracole, dar știu că activitatea petroliferă va contamina apa noastră cu produse chimice, eventual poate chiar produse cancerigene și vă uitați la America de Sud, există foarte multe rapoarte față de uh, catastrofa ecologică de acolo și Parlamentul cunoaște aceste rapoarte. Știți că extracția aceasta petroliferă, în momentul în care se pune în pericol apa potabilă a unui întreg uh, oraș, a unei insule, e clar că acest lucru trebuie să, să, să, să fie un argument suficient și nu putem vorbi despre acest lucru ca și cum ar fi undeva în altă parte, în continentul african. Ne aflăm aproape de Europa și aceste foraje petrolifere vor avea loc la 60 de kilometri de locuințe, de uh, partea locuită a insulei. a existat, în anii 70 au fost instalate instalații de desalinizare a apei și acest lucru a reprezentat un adevărat progres pentru întreaga insulă. Și nu am vrea să punem în pericol această reușită. De aceea suntem în fața dumneavoastră astăzi, pentru că acest proiect va pune sub semnul întrebării patrimoniul pe care ni l-au lăsat străbunicii noștri și părinții noștri. Noi ne aflăm astăzi în fața unei situații uh, uh, deosebit de complicate, pentru că uh, autoritățile nu țin seama de acest lucru, deși Autoritățile din insulele Canare și-au manifestat refuzul față de acest proiect. Mai sus, în scara ierarhică, nu se ține seama de aceste avize. Și am încredere că instituția în care ne aflăm astăzi, aici, Parlamentul European, reprezintă o adevărată garanție pentru sistemul nostru democratic. Vă rog, vă rog din suflet să faceți ceea ce vă stă în putință pentru a împiedica acest proiect nu uitați că există o convenție a Națiunilor Unite în ceea ce privește utilizarea apelor potabile, e vorba de articolul 12 și considerentele 3 și 5 din directiva cadru pentru gestiunea apei, care stabilește faptul că e nevoie de un studiu obligatoriu uh, prealabil acordării autorizațiilor pentru astfel de proiecte de extracție uh, petroliferă. Vă mulțumesc foarte mult și am să dau cuvântul colegului meu care este inginer chimic și care în mod sigur vă va prezenta și partea științifică pentru, această, pentru acest proiect. La Domingo. Mulțumesc. mă rog, s-a făcut o eroare în nume, dar sperăm să se corecteze. Domnul Domingo Montañez Montañez, bună ziua, în două minute vă încerca să fac un rezumat al realității de la Fuerteventura, a realității hidraulice din punct de vedere tehnic și personal. Vă, vreau să vorbesc asupra potențialului risc care există în cazul în care se vor, uh, efect, vor exista uh, scurgeri de țiței și o activitate chimică de această anvergură nu poate fi întrepuns, întreprinsă fără a ne gândi la următoarele, la situația geografică a Fuerteventura, care nu dispune de resurse naturale la suprafață. Avem o pluviometrie foarte, eh, la nivel foarte scăzut, apele subterane sunt de foarte proastă calitate și sunt uh, foarte rare și nu ne putem uh, gândi la exploatarea resurselor subterane pentru că dacă ne gândim doar la directiva marca apei, suntem obligați să menținem masele de apă subterane în stare bună, cantitativă și chimică, asta însemnând că unica noastră resursă în insulă provine din producția industrială, doar din producția industrială. 100% provine de la uh, producția industrială și dacă noi nu am avea instalațiile de desalinizare, știm că e vorba de o tehnologie răspândită în întreaga lume, cu randament uh, eficient, și aici insulele Canare sunt o referință, deci dacă nu am dispune de aceste instalații, care sunt pe toată coasta estică, foarte, foarte Ventura, se uh, aprovizionează din puțuri de pe plajă sau din larg și vreau să vă spun pentru a face o activă extractivă așa cum se intenționează, trebuie să se garanteze uh, aprovizionarea cu apă, pentru că dacă s-ar uh, produce o, o, o deversare, uh, sigur că ar fi afectat aceste puțuri și atunci uh, s-ar, s-ar putea să fie necesară chiar oprirea lor și atunci asta înseamnă că insula nu ar mai fi aprovizionată cu apă, infrastructura hidraulică e limitată, cu autonomie limitată și dacă se oprește într-un interval uh, mare de timp, atunci ne-am aflat în fața unei probleme grave. Deci o activitate extractivă ca aceasta, înțeleg eu, din documentele la care am putut avea acces, nu a abordat suficient această problemă a apei. Cred eu că este foarte gravă, nu, nu doar pentru Lanzarote, ci și pentru Fuerteventura și trebuie să abordăm această problemă, că în cazul în care se produce o deversare, noi nu știm la ce învergură, însă poate că nu s-ar mai putea efectua aprovizionarea cu apă. Bine, mulțumesc și acum, în ultimul rând, doamna Maria Mercedes Gomez Sande. Vă rog să respectați timpul, doamnă. Eh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vin ca și cetățean independent, dar și ca o primă reprezentantă a primei uh, generații europene care cunoaște Convenția uh, Națiunilor Unite pentru Peisaj și am să trec peste cele spuse deja, de altfel și subliniate de către colegii mei. Uh, Tema pe care eu vreau să o subliniez, uh, ca și în petiția anterioară, este faptul că există o adevărată participare cetățenească. Participarea aceasta cetățenească în uh, programarea generală. Aș dori să vă rog, să utilizăm toate convențiile europene și tratatele uh, pentru a vedea care, care sunt mo diferitele modele de planificare la nivel regional, pentru a vedea dacă modelul nostru nu cumva este încalcă anumite principii democratice. Mai concret, peisajul din Lanzarote și din Fuerteventura e un peisaj deosebit de sensibil, uh, care îmbină în mod armonios activitatea omului și natura. Și trebuie să, să păstrăm și să salvăm biosfera de acolo. Mai mult decât atât, modelul economic al insulelor se bazează pe turism și mai degrabă aș spune turismul durabil. Și această activitate este incompatibil cu um, extracția petroliferă. Convenția Europeană pentru Peisaj din 2000 in, indică în ce fel trebuie protejat, gestionat peisajul și, în cazul nostru, trebuie să protejăm acest peisaj, pentru că este o sursă de bunăstare, de bogăție și de calitate a nivelului nostru de trai. Apoi există o adevărată participare cetățenească la uh, luarea de decizii la nivel teritorial. E vorba de decizii care sunt deosebit de importante pentru noi, pentru viitorul nostru. Și de aceea, în acest caz, cred că ar putea exista o adevărată cooperare europeană. Dumneavoastră puteți interveni de la nivel european. În ceea ce privește legislația, legea concretă în insulele Canare, în așa fel încât dumneavoastră să vă dați seama cât de important este turismul, avem linii directoare care au fost adoptate de către Biroul de Turism al insulelor Canare și în partea de expunere a motivelor, și cred că asta este partea cea mai concretă a acestei legi, puteți vedea aici că obiectivul este de a avea un model de dezvoltare care să fie mai durabil pentru aceste insule, mai ales care să țină seama de mediul înconjurător, de resursele naturale, de patrimoniul cultural și de teritoriu. Iar principalele intervenții spun, principiile de intervenții spun în felul următor. Intervențiile, atât publice cât și private, care sunt realizate în acest arhipelag, trebuie să păstreze calitatea valorilor naturale și calitatea resurselor naturale, în așa fel încât acestea să poată fi disponibile și pentru generațiile viitoare. Iar în ceea ce privește mediul înconjurător, noi credem că în acest sens, într-adevăr, mediul înconjurător este afectat, iar legislația noastră prevede un principiu de precauție în cazul în care există incertitudini, iar deciziile care afectează mediul înconjurător trebuie să fie uh, Uh, uh, discutate în momentul în care se, să fie uh, amânate, în momentul în care nu se cunosc în mod suficient toate consecințele posibile ale unor astfel de decizii. Mai mult decât atât, principiul de egalitate intra și intergenerațional. Trebuie ca mediul înconjurător să fie păstrat în mod durabil și sustenibil și utilizarea resurselor naturale trebuie să se facă în așa fel încât să se poată garanta în mod just uh, utilizarea acestora de către toate sectoarele uh, societății și de către generațiile viitoare. Acesta este decretul 27-2004, prin care se fixează procedura de elaborare a liniilor directoare pentru protecția peisajului și în acest caz E clar că e nevoie de o perioadă de 2 ani de zile până la intrarea în vigoare a respectivei legi pentru a putea analiza uh, diferitele proiecte. Acestea sunt fotografii ale insulei noastre și, în concluzie, v-aș ruga ca, dincolo de acest caz concret să putem vedea felul în care se aplică legislația de protecție a mediului înconjurător și care sunt instrumentele de care dispune cetățeanul pentru a participa la uh, aceste discuții. De bine, înainte de a deschide dezbaterea, dau, reprezenta, dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia are cunoștință de acest caz ca urmare a multor plângeri și petiții transmise de Comisia dumneavoastră și le-a citit și apoi a inițiat o anchetă care, logic, a fost efectuată în limitele acțiunii Comisiei, deci ne-am asigurat că autoritățile spaniole Uh, au respectat principiile și obligațiile stabilite prin acquis comunitar aplicabil în acest caz. În primul rând trebuie să semnalez că competența pentru a decide în legătură cu exploatarea și pentru a acorda autorizarea uh, de exploatare a resurselor naturale este exclusiv de apanajul autorităților statelor membre. Bun, în exercitarea acestei competențe, autoritățile statelor membre trebuie să respecte în toate uh, cazurile dispozițiile dreptului comunitar aplicabile și mai ales cele referitoare la mediu. Îndeplinirea acestor dispoziții va contribui la a evita sau la a reduce sau minimiza potențialele riscuri uh, antrenate de acest tip de activitate și care sunt foarte bine cunoscute de Comisia Europeană. În cadrul anchetei la care m-am referit, Comisia a intrat în contact cu autoritățile spaniole și le-a solicitat să facă observații în legătură cu aplicarea dreptului comunitar în acest caz și de asemenea le-a mai solicitat să ia măsurile prevăzute pentru a garanta respectarea legislației precum și Uh, conservarea și protejarea mediului și valorilor naturale care ar fi posibil afectate de acest proiect din cauza hidrocarburilor. Autoritățile spaniole au informat Comisia Europeană că proiectele de explorare de hidrocarburi în apele înconjurătoare ale insulelor Canare au fost supuse a un, unui, unei evaluări de impact de mediu care trebuie să permită să se identifice și să se evalueze corespunzător efectele directe și indirecte potențiale ale asupra, uh, asupra mediului ale acestor proiecte. Această procedură de evaluare de impact de mediu a inclus, de asemenea, un, o procedură de informare publică în care atât autoritățile cât și publicul interesat au avut ocazia să și trimită opiniile care vor fi luate în considerare de autoritățile competente înaintea autorizării proiectului. Oricum, nu Comisia Europeană, Comisia Europeană nu a constatat că aceste proiecte au, ar fi fost autorizate până în acest moment. Deci, încă nu s-a făcut declarația de impact de mediu astfel încât Comisia, în acest moment, nu poate să spună dacă s-a încălcat sau nu dreptul comunitar până când proiectul nu va primi autorizația finală din partea autorităților competente. Și privește procedurile de autorizare și de evaluare, până, cât, până când acestea uh, vor fi pendinte, Comisia se poate limita doar la a uh, solicita îndeplinirea scrupuloasă a dispozițiilor uh, dreptului comunitar aplicabile în acest caz. Și sigur, Comisia, după ce se emite autorizația, va fi foarte vigilentă în legătură cu cele făcute de autoritățile spaniole, ca dreptul comunitar să fie respectat uh, în orice moment al uh, procedurii. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum sunt trei înscrieri la cuvânt, trei deputați, patru, mi se spune, Cinci. Bun, atunci o să încercăm să vă dăm cuvântul. Eu am să fac două intervenții, una ca și deputat și una ca și președinte, pentru a trage concluziile finale. Are mai întâi cuvântul domnul López Aguilar. Gracias, presidente. Esta es la comisión de peticiones del... Mulțumesc, domnule președinte. În Comisia Peții al Parlamentului European este un spațiu în care protagoniștii principali sunt petiționarii cetățenii care reprezintă, de fapt, societatea civilă, cetățenia propriu-zisă europeană, care vin la Parlamentul European și care solicită drepturi europene și care cer instituțiilor europene să vegheze la bună aplicare a legii. De aceea, Parlamentul European și Comisia PETI sunt deosebit de importante. Am ascultat cu atenție cele spuse de petiționari și intervin tocmai pentru a-mi exprima un sprijin de plin, clar, fără niciun fel de echivoc din partea grupului socialist per ansamblu și mai degrabă și mai ales din partea uh, delegației delegației spaniole față de îngrijorările și preocupările deosebit de întemeiate exprimate de petiționari față de felul în care se aplică dreptul european, legislația europeană. Și aș dori să mă concentrez pe cea, ă, aspectele legate de felul în care se aplică legislația europeană în momentul în care discutăm despre relațiile între guvernul spaniol și aceste întreprinderi petrolifere discuția pe care trebuie să o avem referitor la contradicția care există între acordarea, neacordarea acestor autorizații și posibilitatea de a utiliza energii regenerabile, curate, durabile, uh, care ar trebui să fie, facă parte dintr-o viziune mai globală a Uniunii Europene, dar și a Spaniei, aș vrea să subliniez deci această contradicție cu modelul de turism durabil, care de fapt reprezintă de fapt coloana vertebrală a economiei a societății din insulele Canare. Și am să las deoparte chiar și felul în care aceste autorități și-au exprimat refuzul în mod clar și repetat față de uh, uh, acest proiect. Guvernul din insulele Canare a refuzat acest proiect, Parlamentul de acolo și diferitele primării care sunt direct implicate în, aceste, uh, în, aceste, în acest proiect, Lanzarote și Forteventura. Deci, lăsând deoparte toate aceste uh, aspecte, care țin de politica din insulele Canare și de politica spaniolă, aș dori să mă concentrez pe îndoielile exprimate de petiționar și care sunt întemenate în ceea ce privește felul în care se aplică legislația europeană de mediu. Despre asta discutăm. Evaluarea de impact, protecția biodiversității, directiva din 2011 a Uniunii Europene referitor la felul în care trebuie realizate proiectele publice care au impact asupra mediului înconjurător. Directiva 43 referitoare la conservarea și păstrarea habitatelor naturale, a faunei și a florei silvestre. Uh, vreau să amintesc toate aceste piese legislative, pentru că e vorba de un spațiu natural protejat inclus chiar în rețea Natura 2000, o rețea Uniunii Europene, dincolo de spațiul maritim protejat al insulelor Canare, care, după cum știți, reprezintă un uh, mediu foarte sensibil, protejat la nivel internațional. Și, de fapt, aici ar mai fi un aspect ce trebuie evocat, lipsa de concurență în felul în care a fost concedat această, a fost acordată această concesie petroliferă în favoarea unei întreprinderi. Lucru care pune sub semnul întrebării, de altfel și felul în care a fost aplicată directiva 94-22, care ar trebui să garanteze concurența în astfel de proiecte. Deci e clar, subiectul este foarte serios, iar consecințele s-ar putea să fie ireparabile. Și așa cum am spus încă de la bun început, în momentul în care s-a pus sub semnul întrebării prima autorizație acordată, uh, s-a invocat ideea că s-ar putea să ne confruntăm cu o catastrofă ecologică. Și catastrofe ecologice am mai văzut, spre exemplu, în Golful Mexic peste, o, o suprafață de peste 240 de km pătrați și a fost afectată. Vă imaginați un astfel de impact asupra unor insule precum Lanzarote și Fuerteventura? E clar că aici e vorba de o distanță de doar 60 de kilometri între locul de prospectare prin foraj și insule. Deci riscul este unul foarte ridicat și nu avem suficiente garanții, precum că autorizarea aceasta a acestui proiect va ține seama și de legislația europeană. De aceea, numele grupului socialiștilor și democraților solicit ca această petiție să rămână deschisă, tocmai pentru a ne asigura pe cât e posibil că toate aceste afirmații și toate Uh, subiectele prezentate de către de petiționari vor, uh, și faptul că s-a favorizat o singură întreprindere de către guvernul spaniol vor fi îngrijorări ce vor primi un răspuns în mod corect, cu garanții depline a felului în care se aplică legislația europeană, pentru că în momentul de față aceste garanții încă nu le avem. Și este evident că a fost vorba de o procedură care nu a fost neapărat corectă, a fost o procedură care s-a făcut într-un mod incorrect s-a acordat această autorizație pe durata verii, tocmai pentru a evita o mobilizare, pentru a evita proteste. E clar, avem îndoieli, cu toți avem îndoieli. De aceea este deosebit de important ca legislația europeană să fie aplicată, de aceea vă cer ca această petiție să rămână deschisă. Mulțumesc foarte mult, domnule Lopez Apilar. Vreau să vă spun că suntem, sunt șase colegi care s-au înscris la cuvânt. Nu uitați că trebuie să terminăm la 12 și jumătate și dacă nu, va trebui să continuăm fără interpretare. De aceea vă rog frumos să fiți atenți la timpul pe care îl utilizați când uh, luați cuvântul. Domnul Boștinaru era primul care a cerut să ia cuvântul, așa că îl rog să ia cuvântul acum. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Chairman. Since many Vă mulțumesc, domnule președinte. De decenii ni se spune de către multinaționale că nu se va întâmpla niciodată o catastrofă petrolieră. Dar singura certitudine pe care o avem astăzi, e adevărat și pentru Comisia Europeană, e că am constatat tragedia din Golful Mexicului și impactul devastator al acestei catastrofe în care gigantul Brita- British Petroleum a produs o catastrofă în nordul Americii, nicăieri aici în Europa, dar acolo. Uh, Cred că și Comisia Europeană va lua în considerare lecțiile pe care trebuie să le tragem din ceea ce s-a petrecut urmare a activităților noastre umane. O foarte slabă interpretare și implementare a directivei vizând protecția mediului. Nu am auzit aici nicio uh, menționare a efectelor cumulative. În al doilea rând, nu se menționează, dar nevoia crucială a unui, uh, unei evaluări de impact strategic în special în zone cu o biodiversitate fragilă. Natura 2000 prevede că atunci când uh, apa de mare este singura sursă de apă potabilă pentru insulele Canare, unde e nevoia Uh, de uh, analiză de impact strategic ignorată de Comisia Europeană. În prezent, suntem în pline negocieri la nivel de trialog pentru a reforma metoda de uh, evaluare de impact, obținând neutralitate, prevenție a conflictelor de interes atunci când e vorba de proiecte de acest gen. Uh, atunci când proiectul a fost um, um, inventat de Repsol, obiectivul, în mod evident, nu era unul neutru. Mi-aș dori ca astfel de glume proaste să nu se mai întâmple în viitor. Unde mai e și consultarea tuturor părților uh, interesate? Dacă primarii, uh, parlamentele locale se opun uh, unui astfel de proiect și comisia vine să ne spună uh, că s-a derulat uh, o consultare adecvată, uh, asta e o altă glumă, la fel de proastă. Însă nu am primit la niciun moment dat un răspuns decent din partea Comisiei. În fine, unde sunt soluțiile alternative solicitate de noua directivă, uh, de directiva nouă amendată? nu văd uh, niciun fel de cercetare asupra surselor alternative, nu văd nicio protecție a mediului, fie că e vorba de energie sau altceva. Nu pot decât să susțin uh, propunerea colegului Lopez Achilar. Petiția trebuie să rămână deschisă și o analiză foarte atentă a uh, ce face Comisia Europeană, care are obligația să ne dea un răspuns serios aici în Comisia PETI și următoarea Comisie PETI va trebui să analizeze în profunzime toate evoluțiile din insulele Canare pentru a ne asigura că în Canare va prima rațiunea. Doriți să transformați cumva insulele Canare în ceva similar cu uh, catastrofele uh, anterioare? Mulțumesc. A tot la palabra. Sí, gracias. Mulțumesc, domnul Matu Adrover. Mulțumesc, în primul rând, uh, vreau să-mi exprim uh, susținerea totală, respectul față de cei care au intervenit aici, uh, petiționarii. Asta nu înseamnă că îi și susțin, că nu pot să susțin pretențiile lor. Între altele, pentru că s-au făcut, s-au spus multe aici în acest tip de situații, sigur, părerile sunt foarte multe, se pot uh, pot fi considerente politice, de legalitate, în principiu este ceea ce trebuie să facă comisia noastră, petiționarii, au venit să ne informeze, să denunțe o serie de infracțiuni, încălcări ale unor directive. Eu rămân la ce a spus comisia, care se bucură de tot respectul meu, în ciuda celor spuse de antevorbitorul meu. Uh, Comisia a spus că nu există în acest moment niciun fel de încărcare și asta e realitatea în acest moment. Am uh, multe argumente uh, ca să încerc să resping uh, măcar afirmațiile în legătură cu încălcările uh, unor directive. Nu vreau să intru în amănunt, pentru că n-am timp și pentru că nu s-a făcut niciun fel de analiză riguroasă în legătură cu aceste încălcări. Uh, și Comisia a spus clar că nu există niciun tip de încălcare, însă uh, cred că trebuie spus ceva, totuși, că vorbim uh, de anul acesta, anul trecut și istoria, până la urmă, uh, ne arată că această autorizație a fost ca prelogirea unei autorizații inițiale, vorbim de anul 2001, deci nu e un nou permis, ci deci, e doar o prelungire a efectelor formale a acordării inițiale a licenței care însă nu era uh, încrunată sau nu era însusită și de valoarea de mediu. Dar asta s-a început în ianuarie anul trecut și s-a făcut și informarea publică. Sigur, acest studiu de mediu ar fi putut, uh, ar fi, putut fi făcut uh, în alt fel mult mai puțin riguros. Pentru că nu există nicio obligație să se facă astfel, dar oricum a existat informarea publică. Sigur, cetățenii trebuie să participe, e clar. Exact 5169 de uh, afirmații, participări, uh, uh opinii. Eu cred că aici putem spune că asta s-a, e o condiție care s-a deplinit. deci informarea publică s-a făcut uh, și s-au particip, au participat toate instituțiile, Consiliul de Administrație, facultățile, Institutul de Oceanografie, autoritățile locale, organizațiile de pescuit, ecologiști, inclusiv Clubul Bicicletei Verzi. Deci eu cred că a participat toată lumea și trebuie spus încă ceva, explicat ceva în legătură cu permisele de uh, anchetă, pentru că s-au cam amestecat lucrurile. Da. Se confundă uh, prospe- permisele de prospectare cu autorizarea de a lucrărilor ulterioare. Eu cred, pur și simplu, că nu s-a încălcat niciuna din directive. Și sunt deci de acord cu Comisia. E adevărat, promotorul, după cum s-a spus, a făcut uh, raportul de evaluare. Nu există nicio, nicio, nicio îndoială și nu s-a făcut nicio încălcare. Declarația de, me- de impact de mediu ne va putea face să știm dacă există sau nu uh, măsuri care să se cuprindă vreo încălcare sau nu. În legătură cu directiva din. Uh, uh, în legătură cu impactul uh, de mediu strategic, aici nu este aplicabilă direct, aici nu este un act obligatoriu. și nici directiva cadru uh, în legătură cu apa. Da, am putea vorbi de politica de strategia maritimă. Pentru că trebuie proteja mediul maritim. și trebuie menținută biodiversitatea și dinamismul oceanelor și mărilor ca să fie productive și curate. Dar oricum tot acest conglomerat de directive uh, va trebui uh, respectat uh, prin evaluarea de impact și pentru mine sunt absolut credibile toate intervențiile și tot ce au spus experții, tehnici, uh, pe care am văzut și pe acest ecran, uh, fosta consilier uh, Marisa Tehedor, care a vorbit aici, care astăzi nu mai efectuează o activitate politică, deci sunt foarte credibili, dar și la fel de credibili la fel de credibile sunt, la fel de credibili sunt și cei care au făcut studii de, de impact ambiental, deci nu sunt unii mai credibili decât alții, ci sunt la fel de credibili. Dacă analizăm uh, ceea ce s-a spus aici și toate intervențiile, toate argumentele, uh, Bun, spun că păsările ar fi afectate de petrol, deci tot, tot, tot ce s-a spus aici e vorba de posibile, posibile daune care pot apărea ca urmare a unui posibil accident. Dar nu trebuie să ne gândim că aceste probabilități sau posibilități sunt atât de uh, mari și oricum trebuie luate măsuri corective, protective. S-a vorbit de o respingere politică totală și absolut e adevărat, există un fel de uh, respingere lor actuală. Am văzut multe înregistrări, dar vreau să mă refer doar la două aspecte. Sigur în declarația 1 februarie 2011, vicepreședintele Guvernului uh, Canarelor, secretar general al Partidului Socialist uh, al insulelor Canare, Partidul Socialist a spus că ar face prospecțiile acestea cu ochii închiși se consideră că studiile de extragere de hidrocarburi ar fi doar uh, benefice pentru insule și nu altfel. Într-un alt ziar spune același personaj, nu înțeleg de ce se opune lumea. Uh, aceste prospecții au doar avantaje. Sunt uh, cuvinte ale secretarului general al socialiștilor din Canare, azi vicepreședinte al guvernului local din Canare. Alte declarații din cealaltă parte. Uh, aspectului politic, cred că secretarul general spunea că trebuie să uh, ne reamintim că principala sursă de poluare a coastelor noastre nu sunt uh, petele de petrol. Se referea la turism. Și e adevărat, da, vorbim de politică, chiar programul electoral al uh, coaliției care astăzi se află la guvernul din Canare spunea că comunitatea autonomă trebuie să aibă noi competențe în materie de larg interes pentru viitorul arhipelagului, cum sunt și prospecțiile petrolifere. Deci ieri spunem un lucru, astăzi spunem altul închei spunând că interpretările pot fi uh, de natură demagogică, politică, tehnică, de tot felul. Eu doar vreau să mai spun că mă surprinde că nu s-a făcut nici măcar o aluzie la prospecțiile realizate regatul Marocului, chiar la ora actuală. Nu s-a vorbit, uh, deși și acestea trebuie să comporte vreun fel de risc, nu? Uh, și nu vreau să se spună că această informație publică s-a, nu s-a făcut, dar trebuie să știți că termenul pentru aceste informări publice uh, este de 30 de zile și din principiu a fost extins la 45 de zile ca toată lumea să poată participa. Iată, sau prezentat mai mult de 5.000 de persoane, după cum se spunea. Oricum, cred că e bine și cred că, dincolo de uh, ce spune aici, că nu există nicio garanție, dar e evident că nu există niciun argument ca să nu se îndeplinească toate condițiile pe viitor. Și mă bucur, mi-ar părea să, bine să se mențină deschisă petiția. Mulțumesc, spre domnul Meier. Bine, putem lua și masa aici dacă doriți. Bun, domnul Romueva, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am ajuns cu oarecare întârziere din cauza avionului, însă am avut ocazia să ascult finalul dezbaterilor și oricum cunosc dosarul pentru că l-am urmărit îndeaproape la fața locului. Am avut ocazia. De aceea cred eu că pot prezenta diferite argumente. Mai întâi, sus, uh, salut uh, sprijinul grupului socialist față de aceste petiții, pentru că am înțeles foarte clar că acesta va fi un model de urmat și în alte cazuri, în alte petiții similare, în alte zone europene sau în alte locuri ale planetei. Acum, eu înțeleg foarte bine poziția exprimată de colegul nostru și aș dori să adaug faptul că aici mai sunt și alte elemente care sunt foarte clare în această dezbatere. Mai întâi, participarea. Nu putem în niciun caz, în momentul în care vorbim despre legislația europeană și despre directiva referitoare la informarea de care trebuie să beneficieze populația în momentul în care există un impact de mediu, uh, nu putem să trecem cu vederea aceste lucruri. În momentul în care trebuie să furnizăm o informație, o informație care a fost furnizată, dar în mod parțial către populație, și, mai mult decât atât, nu se ține seama de uh, uh, dorința și voința a peste 5.000 de persoane care au, au exprimat îndoieli clare și întemeiate față de acest proiect. Deci nu noi suntem cei care trebuie să le spunem ce să facă, cum să facă. Nu, participarea asta înseamnă că vom construi împreună un model de dezvoltare care pe termen mijlociu și lung va afecta foarte multe comunități sociale și sectoare economice și uh, va afecta și mediul înconjurător. Deci participarea, un prim aspect care are o importanță deosebită în această dezbatere, în momentul în care abordăm o altă problemă abordată de colegi, repetate rânduri, ne-am uh, confruntat cu politica obișnuită a capitalismului modern. Mai întâi vorbim despre punerea în comun a cheltuielilor și uh, um, în momentul în care vorbim despre beneficii, doar uh, firmele le pot obține. Întrebarea este dacă se întâmplă ceva, cine va plăti factura? Cine va fi responsabil? Cine va interveni în acest proiect? Și asta nu putem să trecem cu vedere, nu putem uita. Nu uitați ce s-a întâmplat în Golful din Mexic. Nu, avem cazuri recente, demonstrații recente care ne, ne arată cât de important este subiectul. Un alt aspect, dezbaterea energetică. Guvernul cel mai beligerant cel mai împotriva energiilor regenerabile, împotriva oricăror investiții în energii curate, care nu dorește să parieze pe energii curate să fie primul uh, guvern uh, în materie de, uh, de, de acordată unor astfel de, uh, de, de extracții petrolifere. Mie mi se pare acest lucru total contradictoriu. Nu, e, nu, nu putem accepta acest lucru, pentru că e vorba de o problemă deosebit de importantă și trebuie să facem față acestei probleme. Știm că există o anumită atitudine, știm că are Comisia Europeană o anumită poziție, știm că există o poziție diferită din partea reprezentanților mediului înconjurător, însă din punctul meu de vedere, întotdeauna trebuie să acordăm întâietate procesului de transformare energetică a Uniunii Europene pe ansamblu. Și atunci asta trebuie să se aplice tuturor statelor membre. Și pentru a prelua și ideile spuse de colegul López Aguilar, competența legislația. Nu este singurul caz în care Ministerul de Industrie spaniol pur și simplu nu face decât să favorizeze un actor cu interese foarte concrete și cred că acest aspect ar trebui să fie adus mai uh, pregnant în atenția Comisiei Europene. În al patrulea rând, un al patrulea element, impactul asupra mediului, înconjurător, dincolo de faptul că sunt mai mult decât probabile, acest, uh, că acest impact este mai mult decât probabil, mai mult decât atât este și irreversibil. Așa că dacă trebuie să începem să aplicăm ceva în legislația europeană, este tocmai principiul de precauție. Pentru că întotdeauna ne plângem, da? Ne plângem de faptul că n-am avut timp, n-am avut mijloace, n-am avut ocazia să prevenim. Și iată aici un exemplu direct, da? Un exemplu direct care afectează coastele Mediteranei, da? Uh, Aici avem dovezi că dacă nu prevedem lucrurile, dacă nu prevenim, vom plăti foarte scump, un preț foarte ridicat. Și pentru că vorbim aici de o zonă care, din punct de vedere geologic, este deosebit de instabilă. Deci o zonă periculoasă pentru astfel de foraje petroliere. Și, în ultimul rând, un ultim aspect, și care este și cel mai important, e faptul că ne aflăm într-un context de criză și căutăm să ieșim din criză, căutăm soluții ad hoc. Fiecare parte implicată încearcă să depășească aceste momente critice din punct de vedere economic și social. Și în cazul insulelor Canare este clar că potențialul pe care îl are acest, acest teritoriu îl reprezintă o, o, turismul durabil, care nu are absolut nimic de a face cu um, extracțiile petrolifere, care în mod clar vor fi în detrimentul mai întâi a calității mediului înconjurător, și, doi, s-ar putea să pună sub semnul întrebării și în pericol, de fapt, voința explica, exprimată de mulți investitori care au vrut și care vor în continuare să investească în sectorul turismului, care e, de fapt, sectorul economic cel mai important din aceste insule. Așa că eu știu că domnul colegul, colegul Matu cunoaște foarte, bine, cunoaște foarte bine această situație. Vă mulțumesc pentru atenție. Foarte bine. Are acum cuvântul Sí. Eu la report, por nu repetir. Da, ca un următor vorbitor, ca să nu mai repet ceea ce s-a spus eh, până acum, sunt în favoarea menținerii deschise a petiției, dar totuși nu pot să nu fac câteva referiri la ce s-a spus aici. În primul rând, în legătură cu autorizația acordată de autoritățile din spaniole în 2001 pentru explorări în Canarii, în insula Canare, cele din 2004 au fost anulate la Tribunalul Suprem, domnule Mato. Deci, Curtea Supremă le-a anulat. Totuși trebuie insistat asupra acestui punct. E un argument cu caracter juridic, dar trebuie insistat aici. De asemenea, vreau să spun chestiunile care au apărut aici. Pentru momentul Uniunea Europeană nu poate să spună nimic față de guvernul Marocului, că să vorbim despre Maroc, în principiu, pentru că cine știe, poate că există o anumită dimensiune care trebuie studiată. Apele în care se fac aceste prospecții cine știe, există o dezbatere poate mai profundă în legătură, ca, în legătură cu resursele naturale, cui aparțin anume. Dar nu vreau să intru în această dimensiune anume. Vreau doar să spun că pentru momentul Uniunea Europeană, da, nu poate spune nimic regatului uh, Maroc. Nu poate să spună nimic în acest cadru în legătură cu ce face Marocul. Uniunea Europeană are obligația să spună ceva într-un teritoriu european, cum sunt insulele Canare. Și asta încercăm noi să facem astăzi aici, cu puterile noastre de parlamentari europeni, pentru că suntem datori alegătorilor noștri, cetățenilor spanioli în acest caz, cetățenii insulelor Canare, prin instituțiile sale locale și regionale, s-au pronunțat deja masiv uh, împotriva acestor prospectări sau acestei autorizații sau ce se pretinde să se face în continuare, astfel încât nu putem să nu ținem cont de, acest, de această voce calificată a cetățenilor insulelor Canare care s-a exprimat deja masiv împotriva. Noi, deputații europeni și spanioli, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce au spus cetățenii din insulele Canare și dacă au existat și opinii diferite uneori, Bun, știm, e, totdeauna <laughs> e bine să putem și rectifica atunci când greșim și e bine să rectificăm la timp și să nu persistăm în greșeală. După cum uh, s-a spus aici despre unele informații care au fost uh, produsul unor uh, informații greșite, de fapt, anumite opinii. Deci cred că uh, în acest caz, și mă adresez aici comisiei, ar fi bine ca să nu vă limitați la a analiza niște fapte consumate, mai ales când este o, o petiție atât de bine întemeiată cum este aceasta. Comisia totuși să fie mai combativă. Că, cel puțin asta e poziția mea, sper că și Comisia pentru Petiții să mențină deschis uh, dosarul și mai ales cred că merită să cerem Comisiei să insiste în cererea informațiilor pe care comisia, de care Comisia încă nu dispune în legătură cu impactul de mediu și Comisia în plus să transmită Guvernului Spaniol această exigență ca acesta să nu ia măsuri sau să nu ia inițiative ca nu cumva teritoriul insulelor Canare și locuitorii acestora să fie supuși unui risc irreversibil de a, per, de a pierde nu doar o sursă de viață economică, cum este turismul, ci în plus și, și mai important, propria capacitate ca sectoarele productive din Canare, cum sunt agricultura, pescuitul, uh, zootehnia și oamenii care trăiesc în insulele Canare, uh, să nu piardă toate aceste resurse, ci să se bucure în de continuitatea lor. Deci, aș spune președintelui Comisiei noastre ca în concluziile sale să insiste, aș ruga să insiste ca Comisia Europeană să meargă dincolo de ce a făcut până în acest moment și să insiste în acele informații guvernului spaniol și să ia inițiative colaterale pentru a evita marele riscuri denunțate aici și sunt de acord cu cele spuse și, repet, să se mențină deschisă petiția. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Hernandez. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și petiționarilor pentru faptul că ne-au dat această ocazie de a aborda această temă, care e o temă deosebit de importantă pentru insulele Canare, așa cum au demonstrat petiționarii și uh, știm că acestea nu sunt singurele petiții, mai sunt uh, altele care au fost introduse și care sunt în curs de procedură. Sunt și alți petiționari care au semnat petiții similare, persoane diferite, dar subiecte asemănătoare. Și aș vrea să insist asupra unui fapt, așa cum spuneau și colegii, și anume că trebuie să fie respectate directivele. Aici putem aborda și un alt aspect mai profund, și anume drepturile oamenilor. Drepturile oamenilor din Forteventura, din Lanzarote, să beneficieze de apă potabilă. Orice exploatație petroliferă de, acest, de această natură pune în pericol apa potabilă. Și aici e o temă de discuții, pentru că vedem că aici e vorba de interese private ale unei întreprinderi, dincolo de modelul energetic și așa mai departe. Noi vrem să apărăm cetățenii și interesele oamenilor, vrem să apărăm cetățenia. Și e clar că Parlamentul European asta trebuie să facă, să apere interesele cetățenilor europeni, interesul general și este evident că apărarea interesului general din partea Parlamentului European și din partea Comisiei noastre PETI înseamnă să apărăm accesul la apă potabilă pentru cetățenii și cetățenele din Fuerteventura. Și cum putem face asta? Nu putem face dacă dorim să lansăm astfel de proiecte petrolifere în aceste insule. De aceea, trebuie să depășim această discuție și anume dacă se îndeplinesc sau nu directivele, ci să ajungem la o etapă în care analizăm felul în care sunt respectate drepturile oamenilor. Aș dori să mă alătur și eu colegilor mei socialiști și uh, ceilalți colegi care au cerut ca această petiție să rămână deschisă. Pentru că, de fapt, astfel vom apăra interesele cetățenilor uh, a dreptul lor de acces la apă potabilă. Mulțumesc! Mulțumesc și îmi dau uh, eu singur cuvântul. Un minut și după, ya como presidente haré la propuesta final